Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Declar deschisă această reuniune a Comisiei pentru Control Bugetar. Cu toții ați primit ordinea de zi. Dacă aveți comentarii în legătură cu această ordine de zi. Se pare că nu. De a, Așadar, declar această ordine de zi adoptată și ajungem la punctul 2. Comunicările președintelui. Puteți vorbi în următoarele limbi. Bulgară, cehă, daneză, germană, greacă, engleză, spaniolă, franceză, italiană, lituaniană, olandeză, poloneză, română și suedeză. Sper că este suficient. Dacă doriți să vorbiți în altă limbă, vă urez noroc, dar trebuie să știți că totul se transmite pe internet și va fi și poate fi urmărit în momentul actual pe internet. Trebuie de asemenea să vă comunic că îi urez uh, bun venit domnului Oliviera Moro, care nu este aici în sală, deja este la lucru. Și trecem la punctul 3, punctul principal din această dupămasă, audierea privind descărcarea de gestiune pentru agențiile descentralizate, guvernanță și eficacitate operațională. Avem o serie de invitați și, de asemenea, eurodeputați prezenți. Îi dau cuvântul în primul rând raportorului care ne va prezenta această temă. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule vicepreședinte al Comisiei, stimați colegi și distinși invitați. Vă urez bun venit la audierea actuală care se referă la problema descărcării de gestiune pentru agențiile gest- descentralizate, guvernanță și eficacitate operațională, în special le urez bun venit invitațiilor noștri care vor lua parte la această reuniune. După cum știți, în ultimii doi ani m-am ocupat în mod activ cu uh, descărcarea bugetară a Uniunii. Am fost uh, purtător de cuvânt pentru socialiștii democrați pentru agenții în 2008 și, de asemenea, am răspuns de agenții pentru anul financiar 2009. A fost o experiență extrem de bogată pentru mine. În acești doi ani am avut ocazia să vizitez toate agențiile implicate și chiar alte uh, organizații pentru a dobândi experiențe în legătură cu munca pe teren. Acest lucru mi-a Uh, întărit convingerea că agențiile aduc plus valoare Uniunii Europene și au o prezență de zi cu zi în statele membre. În timpul procesului de monitorizare care durează luni de zile pentru descărcarea de buget, am avut oportunitatea să mă angajez constructiv cu agențiile, să dialoghez cu comisia și cu uh, Departamentul de audit, audit. Această activitate a dus la o transparență intensificată și o disciplină de, de management mai bună. De, de exemplu, CIPOL, sub noul director, director, CIPOL a reușit să rezolve multe din neregulile care au fost semnalate în anii trecuți. Nimeni nu poate să nege că o mare parte din această îmbunătățire se leagă de presiunile exercitate de comisia noastră și de liniile directoare stabilite pentru a remedia neregularitățile găsite în dosar. Sper că procedura de descărcare pentru agenții pentru 2010 toți actorii vor face eforturi suplimentare și că rapoartele vor fi mai bune decât anul trecut. Este adevărat că guvernanța și funcționarea operațională a fost pe ordinea de zi a comisiei noastre de ceva timp și că joacă un rol foarte important în rapoartele deja elaborate legate de agenții. În ultimii ani, agențiile s-au înmulțit în mod constant și chestiunea guvernanței a fost în centrul dezbaterii și studiilor. Însă Comisia pentru Control Bugetar are obiceiul de a redacta un raport din proprie inițiativă legat de deficiențele, provocările și cele mai bune practici ale agențiilor descentralizate pe lângă uh, deciziile de descărcare pentru fiecare agenție. Pe lângă rapoartele de descărcare, aceste rapoarte din proprie inițiativă se subliniază bunele practici și fac, se fac propuneri pentru îmbunătățiri ulterioare. Se vorbește și despre uh, aspectele negative de gestionare financiară, resurse umane, servicii de control inter, intern și guvernanță doi aliați ai comisiei noastre care ne ajută în domeniul guvernanței sunt grupul de lucru interinstituțional pentru agenții și Curtea de Conturi a Uniunii. Acest grup de lucru interinstituțional pentru agenții are trei membri distinși care reprezintă uh, cele trei instituții și aceștia sunt prezenți aici. Aștept cu mare interes rezultatul discuțiilor în acest grup și în special în legătură cu provocările cu care se confruntă agențiile acum. Mai mult, Curtea de Conturi tocmai întreprinde o analiză comprehensivă a agențiilor pentru a identifica potențialele conflicte de interes cu toții așteptăm uh, finalizarea acestei analize și raportul către comisia noastră. De asemenea, aștept uh, raportul agențiilor legate de, legate de costuri. Uh, subliniez rolul foarte important al Curții de Conturi, care a stat întotdeauna la dispoziția Parlamentului. Rapoartele Corții de conturi au reprezentat uh, instrumente uh, extrem de valoroase pentru activitatea noastră. Comisia pentru control bugetar trebuie să se implice într-o cooperare uh, apropiată cu agențiile. Trebuie să elaborăm linii directoare pentru a le putea ajuta să își îmbunătățească uh, rezultatele închei aici prezentarea mea și invit uh, invitații noștri și membrii comisiei să ia cuvântul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! După această prezentare generală, trecem la prima parte a acestei audieri și salut, îl salut pe membrul Curții de Conturi, domnul Oshi, îi urez bun venit și doamnei Anne Jensen uh, și îi urez de asemenea bun venit domnului vicepreședinte al Comisiei Europene. Și, nu în ultimul rând, mulțumesc și reprezentantului Consiliului, care probabil va ține cel mai interesant discurs Uh, din această după-masă, pentru că ne interesează foarte mult părerea Consiliului. Îi dau cuvântul, în primul rând, domnului Oshi. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că vă întrerup, domnule președinte. Vreau să vă spun că puteți vorbi 20 de minute. Este o onoare, domnule președinte, să mă aflu atât de dumneavoastră și de colegii dumneavoastră pentru a discuta un subiect important, cum ar fi uh, guvernanța și funcționarea agențiilor Străbatem o criză financiară și economică ca, ale, al cărui sfârșit nu putem să-l întrezărim și este important să se știe la nivelul cetățenilor că există un angajament interinstituțional de a discuta la ora actuală chestiuni legate de randament la nivelul unui sector al administrației publice foarte important. La nivelul cifrelor, domnule președinte, vă, vă spun că avem 48 de agenții, inclusiv agențiile executive. Uh, Venitul lor este 1,7 miliarde de euro și angajează 8.000 de persoane. Cifrele nu sunt mari la nivelul bugetului total, dar sunt semnificative în ceea ce privește bugetul administrativ al Uniunii Europene. Eu am uh, preluat uh, acest portofoliu anul trecut, domnule președinte, și am experiență în sectorul uh, privat al afacerilor. mi-am pus întrebarea, eu mi-aș cheltui proprii mei bani astfel? Aș, aș putea să-mi aduc o contribuție la grupul de lucru interinstituțional uh, care ar putea să ajute la buna funcționare a agențiilor și, și într-un mod uh, mult mai puțin cost, costisitor, așa cum a spus uh, domnul raportor. Acest lucru este valabil pentru toate agențiile, deci a trebuit să le vizitez pe toate și am uh, călătorit în fiecare săptămână aproape. Am avut o colaborare foarte bună cu comisarul Șefcovici și cu echipa sa la nivel grupurilor de lucru interinstituționale. Am cooperat foarte bine și cu delegațiile Parlamentului European la acest grup de lucru. Am uh, lansat două studii privind zisme de referință de costuri și unul privind uh, conflictele de referință la nivelul uh, gestionării. În ceea ce privește sistemul de referință, acest raport este la cel de-al șaptelea proiect. Am cooperat foarte bine cu comisarii, cu membrii Parlamentului European și cu um, conducerea celor 22 de agenții pe care le-am studiat. Aceasta este o șansă unică care nu se ivește prea des. Este un prilej unic pentru membrii comisiei dumneavoastră de a-și exprima părerile uh, față de ce, am, ce vă voi spune eu și, în același timp, respectând, bineînțeles, independența instituțiilor noastre, vom avea prilejul de a, um, de a îmbrățișa și părerile parlamentarilor europeni. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer la trei chestiuni. În primul rând, guvernanța agențiilor, funcționarea agențiilor și bugetele agențiilor. În ceea ce privește guvernanța agențiilor, vreau să vă... S-a spus de către uh, în, în codurile internaționale cu privire la guvernanța agențiilor că uh, comitetul director al agențiilor nu ar trebui să fie prea uh, mare, pentru că atunci este greu de funcționat. Unele agenții au în acest comitet director 90 de membri. Media este de 47 de persoane. Comitetul director se întâlnește de cam de trei ori pe an în medie. Agențiile sunt autonome, așa funcționează, așa au fost uh, înființate. Dar eu uh, cred că în sectorul public uh, autonomia garantează și o guvernanță eficientă. Comisia a propus, a făcut propuneri pe care le discutăm acum în ceea ce privește un nou model de guvernanță a agențiilor, unul pe două niveluri. Uh, cu un comitet, un care un comitet extins mare este menținut cu implicarea statelor membre, dar și un al doilea nivel la nivel, un nivel executiv pentru a-i sprijini pe directorii executivi din agenții pentru a reuși să oferim pentru a reuși să se ofere o, un cadru de guvernanță mult mai efic- eficient pe termen lung. În ceea ce privește funcționarea agențiilor, domnule președinte, uh, la curte ne-am uh, pus următoarea întrebare. Câți angajați din agenții uh, se ocupă de chestiuni administrative și nu de legate de funcționarea acestora? Este o întrebare greu de, la care este greu să răspundem, fiindcă uh, diferența între administrație și chestiuni legate de funcționare este foarte fină și greu de stabilit. Astfel încât am adunat Uh, numărul de angajați care desfășoară sarcini administrative, cum ar fi finanțarea, resursele umane și așa mai departe. sută din angajații uh, agențiilor desfășoară funcții administrative în medie, iar acest procent crește până la 36% în unele agenții și scade până la 12% în altele. Dar așa nu avem o imagine de ansamblu, fiindcă este foarte greu să, să stabilim cine uh, desfășoară sarcini administrative și cine nu. Este greu de făcut această demarcație, dar aceste cifre, aceste procente ne arată totuși într-o oarecare măsură cum stau lucrurile. Aș uh, greși, domnule președinte, dacă nu mi-aș pune și întrebarea de ce și dacă nu aș uh, încerca să uh, îi răspund pentru dumneavoastră și pentru colegii dumneavoastră. Birocrația reprezintă unul dintre motive. Adesea este vorba de o birocrație impusă, autoimpusă. Eu Uh, păstrez un document pe birou pe care l-am uh, primit de la una dintre agenții care descrie procedura administrativă necesară pentru a comanda cafea pentru o reuniune, șase cești de cafea de fapt și trei uh, prânzuri pentru o Uh, reuniune restrânsă. Vreau să vă spun că e vorba de uh, șapte hârtii care erau necesare și 12 semnături erau necesare pentru asta, domnule președinte. Ne dăm seama ce costuri suplimentare sunt aduse de astfel de proceduri și altele asemănătoare lor. Domnule președinte, uh, cred că trebuie să analizăm sfera de aplicare a proceselor interne uh, Eh, la fel ca companiile private, să vedem pe unde se poate reduce birocrația eh, inutilă, fiindcă aceasta este costisitoare eh, pe buzunarele cetățenilor, mai ales și acest lucru este mai ales important într-o astfel de perioadă. Dar nu toată auto, este inutilă și autoimpusă. Agențiile sunt organisme mici, de dimensiuni mici. 15 agenții au o organigramă de sub 50 de persoane. Uh, jumătate din agenția au un buget de sub 20 de milioane de euro. Cu toate acestea, sarcinile pe care și le asumă la nivelul achizițiilor publice și administrații uh, sunt foarte mari și s a potrivit mai bine unor instituții mari ale Uniunii Europene. Cred că aici e loc de simplificare. Uh, și vom avea prilejul, uh, veți avea prilejul dumneavoastră să luați în considerare astfel de măsuri de simplificare în contextul introducerii unui uh, nou, unui nou cadru regulament privind cadrul financiar al um, agențiilor în cadrul uh, în cadrul financiar pentru Uniunea Europeană. Unul dintre vorbitorii de astăzi va putea să vă vorbească despre povara administrativă care cade pe umerii, administ- pe umerii acestor agenții din cauza birocrației existente. Și înțeleg că este foarte multă bună voință, se dorește reglementarea acestei situații. Toți eh, cei implicați doresc, eh, la nivelul, la nivelul agențiilor și instituțiilor, doresc această simplificare. Conchid, domnule președinte, vorbindu-vă despre bugetul agențiilor. Aceste, acesta este destul de simplu la nivelul prestației publice, dar întrebarea este cât la, cât la sută din acest buget se uh, uh, consumă. Dacă cifra era ridicată, se considera că lucrurile s-au bine, și, iar pe de altă parte, dacă nu se consuma întreg bugetul, erau, uh, primeau, primeau uh, uh, critici. De pildă, uh, tatăl dă fiului 500 de euro pentru a-și cumpăra o bicicletă băiatul uh, se duce la magazin și cumpără o bicicletă și se întoarce acasă cu 100 de euro rămași în buzunar. În viața reală, tatăl și-ar lăuda fiul fiindcă a mai uh, economisit niște bani. Dar, în sectorul public, iată, lucrurile nu au stat așa. Acest fiu care a făcut economii ar fi tras de urechi, fiindcă s-a întors înapoi la tată cu 100 de euro în buzunar. Îi se spune cum îndrăznește te întorci cu banii la mine, eu ți-am dat bani, tu trebuia să te cheltuiești. Asta era treaba ta. Domnule președinte, cred că avem nevoie de indicatori mai buni, iar Curtea de Conturi analizează 11 indicatori în ceea ce privește, în ceea ce privește gestionarea bugetară. În egală măsură avem nevoie de indicatori ai performanței pentru a putea evalua cum trebuie activitatea agenției dintr-o perspectivă independentă. Ar mai fi un aspect radical uh, pe marginea bugetelor și uh, economiilor care pot fi făcute. Și multe țări fac acest lucru acum uh, pe culmea crizei financiare. Agențiile uh, și alte organisme asemănătoare au avut în, la nivel uh, bugetar bugetul de anul uh, trecut plus un procentaj și acela era stabilit pe baza bugetului de anul precedent plus un procentaj și așa mai departe. Iar uh, în acest proces s-ar putea să se facă, să se piardă legătura dintre nevoile agenției și banii pe care îi primește, bugetul care este alocat. Eu sunt de părere că trebuie să uh, demarăm un proces de stabilire corectă a bugetelor pentru a răspunde nevoilor reale ale agențiilor. Iar acest proces, uh, domnule uh, președinte, este un proces care nu trebuie să fie făcut în fiecare an, ci trebuie făcut odată și bine pentru a stabili care sunt nevoile exacte ale unei agenții. În contextul de criză financiară și economică cu care ne confruntăm, trebuie să vedem unde se pot face economii fără să se aducă atingere activității agenției și nevoilor uh, acestora. Domnule președinte, pe parcursul ultimului an am uh, aflat foarte multe despre agenții. Cred că, agen- cred că este nevoie de ele, au mandate foarte puternice și cred uh, că fac o treabă foarte bună la nivel independent în uh, sectorul public. Sunt de părere că își desfășoară cum trebuie activitatea și reprezintă o parte foarte importantă a Uniunii Europene pentru foarte mulți oameni. Sunt de părere, domnule președinte, că dacă cooperăm, dacă dăm dovadă de cooperare, vom putea pune accentul pe rentabilitate și pe simplificare, care sunt atât de necesare. Domnule președinte, mă bucur foarte mult că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul astăzi. Sunt deschis la întrebări și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Uh, m-ați făcut curios. Când uh, se vor publica aceste rapoarte despre care vorbeați? Nu pot să vă spun exact acum, dar cred că este vorba... Dar eu uh, aș dori să fie publicate în februarie când eu o să părăsesc Uh, Curtea de Conturi. Iar în ceea ce privește um, conflictele de interese, am, am, termin, am terminat activitatea și vom avea uh, constatările finale, iar, iar în ceea ce privește sistemele de referință, avem un uh, al 17-lea proiect al documentului și mai avem de finalizat aici acest document, dar cred că a doua jumătate a anului, cred că este vorba despre a doua jumătate a anului și dumneavoastră veți fi implicați în descărcarea de gestiune pentru 2011, deci vom încerca să respectăm aceste termene. Mulțumesc, dau acum cuvântul Anei Jensen, președintele delegației Parlamentului European la grupurile de lucru privind agențiile decentralizate și raportorul al Comisiei pentru Buget. 10 minute, vă rog. Thank you, Jan. Mulțumesc, Ian. De fapt, eu înlocuiesc pe Jutta Hau, care este șefa acestui grup interinstituțional. Ea se află la Togo la ora actuală, iar eu sunt uh, unul din cei cinci membri numiți de diferitele grupuri politice. Am fost numită de grupul liberal uh, să particip la acest grup interinstituțional care a fost creat din inițiativa Comisiei. Comisia a simțit că acordul interinstituțional semnat pe subiectul agențiilor ar trebui uh, să fie un subiect asupra căruia se va reveni pe a, pentru a sublinia anumite aspecte. Am creat acest grup interinstituțional și ne-am bazat activitatea pe un raport de la AFCO votat în plenar. E vorba de raportul Papa Stamkos, care ne-a oferit un cadru pentru ceea ce urma să discutăm. Am discutat unele dintre subiectele menționate deja de domnul Oșie, și vreau să vă spun că am început cu altceva, am început uh, cu o etapă mai uh, timpurie și anume cu aceea de creare a agențiilor. Am avut în acordul interinstituțional stipulat faptul că Parlamentul, dacă va simți că vor fi din ce în ce mai multe agenții și va lipsi o evaluare a raportului cost-beneficiu, atunci acesta va dori să afle care este prețul uh, existenței acestor agenții și cum se va face transferul de la comisie către agenții. Deci, acesta a fost subiectul cu care am început la grupul nostru de lucru. Discuțiile au fost, într-adevăr, foarte interesante. De exemplu, am discutat despre alegerea sediului. Parlamentul tinde să creadă că ar trebui să mai analizăm puțin problema sediului. Uh, fiindcă am văzut că s-au ales sedii în locuri care nu au fost foarte avantajoase pentru ag- agențiile în cauză. Și atunci ne punem următoarea întrebare. De ce să nu plasăm agenția acolo unde tradiția uh, e foarte puternică pentru un anumit domeniu? De exemplu, pentru e referate în Franța, uh, unde Există o tradiție pentru producția feroviară și așa mai departe. Poate că ar fi mult mai ușor dacă procedând poate că ar fi mult mai ușor ca procedând astfel să atragem mai mult personal către aceste agenții. Ar trebui să fie școli europene în zonă, ar trebui să fie un aeroport internațional în zonă. Deci am avut toate aceste discuții cu privire la sediu și pentru a ataca puțin modul în care Consiliul negociază aceste lucruri, vreau să vă spun că în momentul în care o țară a fost desemnată să fie gazda unei agenții, în momentul în care această problemă s-a soluționat, dosarul pare să fie dat uitării. Iar directorii generale ai agențiilor se confruntă cu mari probleme din această cauză. În plus, am identificat și alte probleme și ni se pare că modul în care au fost tratate acestea nu este unul bun. Avem și un grup de lucru tehnic care acționează între cele trei instituții și care a elaborat un întreg raport în ceea ce privește următoarele subiecte. Ehm, ce sugestii ar trebui să facem uh, pentru viitor, astfel încât să îmbunătățim starea lucrurilor. Avem un raport aproape complet care descrie situația agențiilor și unde se oferă sugestii de îmbunătățire. Nu am ajuns la un acord în ceea ce privește formula raportului final, trebuie să discutăm în continuare dar cu toții ne dorim să avem un memorandum de înțelegere sau un fel de acord interinstituțional care să fie plasat deasupra acestui raport exhaustiv, pentru că se oferă o vedere de ansamblu foarte bună asupra agențiilor. Încercăm să terminăm lucrările până la finele acestui an. Nu știu dacă vom reuși. Acest subiect e încă deschis. Oricum, suntem foarte aproape de finalizarea activității noastre. De asemenea, pot să vă spun că am discutat și despre problema guvernanței și despre cum am putea rezolva chestiunea guvernanței, pentru că avem agențiile tripartite, spre exemplu. Uh, acele agenții, uh, în acele agenții participă și partenerii sociali și de aceea în comitetul director există 90 de membri. Acest subiect va fi și el abordat. Trebuie să vedem cum rezolvăm această problemă. Mai e o problemă și în ceea ce privește managementul și finanțarea. S-a discutat dacă ar trebui să creăm un instrument, o facilitate, fie la comisie, fie uh, la nivelul agențiilor pentru a avea un instrument de cooperare pentru buna gestionare a activităților. Pentru că de multe ori micile agenții se confruntă cu probleme în ceea ce privește statutul funcționarilor, în ceea ce privește regulamentele financiare, uh, am vizitat, spre exemplu, agenții unde am, privit, am primit dovezi anecdotice referitoare la problemele cu care uneori se confruntă aceste agenții. Uneori, aceste probleme sunt bizare și clar că ar trebui să fie înlăturate. Agențiile există pentru a asigura că se pot lua decizii în imediată apropiere a factorului politic. De exemplu, în ceea ce privește Uh, problemele alimentare. Toată lumea uh, a simțit în momentul în care am avut uh, probleme dacă e nevoie să intervenim la locul faptei pentru a genera securitate alimentară fără a intra foarte mult în sfera politică. Dar e clar că trebuie să existe și un soi de răspundere politică aici, lucru care nu prea apare în raport. Putem să facem multe lucruri noi aici la Parlament sau uh, la Consiliu. O măsură de a um, avea răspundere politică este oferită de procedura de Charles. Cred că aceast, acest instrument este foarte bun pentru agenții. Desigur, comisiile specializate din când în când ar trebui să dea un telefon la agenție, să meargă la agenție și să vadă cu ce se ocupă acestea. Știu că cei de la mediu, spre exemplu, sunt foarte activi aici. Nu putem să solicităm uh, directorului uh, general al agenției să vină în fața noastră ca în America pentru a se justifica. Dar știu că dacă i-am oferit o invitație, cu siguranță nu ar spune nu. Așa că în ceea ce privește răspunderea politică, vedem că acesta este un subiect foarte important. În raport menționăm lucruri care țin de competența acestei comisii. În ceea ce privește cerințele de raportare. În ceea ce privește, de exemplu, problema de personal, doamna Gresle e expertă aici. Domnia sa a insistat că trebuie să știm ce se întâmplă și cu agenții contractuali, fiindcă și ei sunt angajați într-o mare măsură în agenții. De asemenea, trebuie să discutăm și despre problema descărcării și despre lucruri care nu țin neapărat de bugetul Uniunii Europene, dar care se referă la agențiile care sunt uh, finanțate, de exemplu, prin subvenții. Acest raport, împreună cu memorandumul de înțelegere, va aborda multe subiecte problematice pentru agenții. Am identificat problemele și știm că acum Comisia și Consiliul uh, vor completa uh, imaginea de ansamblu. Oricum, până acum am avut dezbateri foarte bune pe acest subiect și cred că vom putea progresa astfel încât să ajungem la un numitor comun în ceea ce privește soluționarea problemelor diferitelor agenții. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc, An. Aș dori acum să dau cuvântul reprezentantului Consiliului, domnul Cemniuc, dacă am pronunțat corect, spune președintele. Foarte bine, mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, domnule comisar, stimați colegi. În primul rând, mulțumesc președintelui și raportorului pentru, și Comisiei pentru Control Bugetar pentru invitația de a participa la reuniunea respectivă și la această audiere. Consiliul apreciază această ocazie de a discuta împreună problemele importante legate de activitățile, rolul și poziția agențiilor în uh, panorama instituțională a Uniunii Europene. Sunt reprezentant tehnic, am fost delegat al președinției la grupul de lucru interinstituțional la nivel tehnic. Și în acest context, dați-mi voie să vă prezint dezvoltarea lucrărilor în legătură cu agențiile descentralizate ale Uniunii. Muncă depusă de către grupul de lucru interinstituțional uh, care se ocupă de probleme. Conform invitației adresate în mai 2008 de către președintele Comisiei, s-a constituit un uh, grup de lucru interinstituțional în ceea ce privește agențiile de reglementare uh, grup uh, din care fac parte Parlamentul European, Consiliul și Comisia pentru a examina probleme care decurg din înființarea și funcționarea agențiilor de reglementare. Consiliul este reprezentat în acest grup de către președinția în exercițiu și de către două, cele două președinții ulterioare. Scopul participării reprezentanților Consiliului este de a contribui la evaluarea agențiilor existente pe baza interalia ale criteriilor stabilite de către Consiliu în 17 iulie 2008 și pentru a lua în considerare împreună cu Parlamentul European și Comisia posibilitatea unei uh, abordări legale neobligatorii, în special uh, în legătură cu rolul și poziția agenției, agențiilor, uh, felul în care se creează și se desfințează agențiile, finanțarea și uh, procedurile de gestionare bugetară ale agențiilor, structura, funcționarea și supravegherea acestor agenții. La prima întâlnire politică a grupului de lucru interinstituțional, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia uh, Europeană au convenit să lanseze un dialog interinstituțional cu privire la agențiile de reglementare pentru a evalua uh, situația existentă, în special coerența, eficiența, responsabilitatea și transparența agențiilor pentru a găsi uh, modalități comune de îmbunătățire a activității lor. Cele trei instituții recunosc rolul important al agențiilor de reclementare, în implementarea politicilor comunitare și necesitatea ca acestea să devină un instrument mai eficient în acest sens. Până acum, grupul de lucru instituțional s-a întrunit de șase ori la nivel politic între martie 2009 și octombrie 2011. Ultima întâlnire la nivel politic a avut loc în 20 octombrie 2011 în timpul președinției poloneze aceste reuniuni la nivel politic sunt uh, prefațate de reuniuni tehnice. Și au avut loc 8 asemenea reuniuni de ordin tehnic, ultima având loc în data de 6 octombrie din acest an. Coordonarea abordării Consiliului în ceea ce privește agențiile a avut loc în cadrul uh, grupului de lucru pentru afaceri generale munca mm, grupului de lucru interinstituțional s-a uh, axat pe 34 de puncte, uh, 34 de fișe și fiecare fișă are patru părți. Analiza critică a problemelor actuale, soluții posibile pentru problemele identificate și modalități posibile de a implementa soluții viabile examinarea uh, tuturor celor patru părți ale fiecarei fișe tehnice a luat sfârșit. Munca grupului de lucru interinstituțional uh, se apropie de stadiul final. Și toate cele 34 de fișe tehnice au fost examinate. Grupul de lucru interinstituțional a analizat în mod critic uh, starea actuală a uh, diverselor aspecte legate de agențiile uh, centralizate, guvernanță, supraveghere și a ținut cont de o serie de rapoarte și studii disponibile, inclusiv o evaluare externă comprehensivă. And s-a ajuns și la un consens în ceea ce privește soluțiile care pot fi aplicate pentru a rezolva majoritatea problemelor. Problemele discutate la reuniunile grupului interinstituțional la nivel politic se leagă, între altele, de crearea agențiilor uh, la sediile agențiilor, rolul statelor gazdă, Uh, funcționarea uh, consiliilor directoare, teste pentru direct, directori, um, programul de lucru multianual și susținerea administrativă, după cum este deja marcat. Începând cu septembrie 2011, acest grup de lucru interinstituțional a pus accentul pe finanțare, probleme de buget, de resurse umane și alte probleme legate de agenții. Lucruri incluse în ultima serie de fișe, fișe pe care le-am examinat. Aceste probleme au fost examinate la cea de-a opta reuniune de ordin tehnic din 6 octombrie și la uh, întâlnirea, reuniunea politică din 20 octombrie. După cum s-a convenit la prima întrunirea grupului de lucru interinstituțional din 10 martie 2009, acest grup de lucru trebuie să redacteze concluzii la sfârșitul exercițiului. În momentul actual, rezultatul acestei munci este uh, sub examinarea celor trei instituții. Și dat fiind uh, că va avea loc o reuniune politică Uh, în decembrie 2011. Acolo vor fi discutate aceste concluzii. Voi rezuma uh, câteva elemente ale abordării Consiliului în legătură cu evaluarea agențiilor comunitare descentralizate. La uh, întâlnirea politică din martie 2011, președinția maghiară, în numele Consiliului, a uh, delineat câteva im- principii importante la nivel tehnic. În primul rând, Uh, propunerile discutate nu se vor aplica agențiilor care uh, funcționează în domeniul politicii comune externe și de securitate, fostul pilon 2. În al doilea rând, nu există o intenție de a implementa diferente elemente ale unei abordări legale neobligatorii la agențiile existente în mod automat. În al treilea rând, propunerile, este nevoie de propuneri legislative concrete pentru a implementa rezultatul acestui exercițiu, ținând cont de caracterul specific al fiecărei agenții. Și, în ultimul rând, orice abordare, trebuie să se evite orice abordare care ține de aplicarea unei soluții unice pentru toate situațiile. Consiliul recunoaște rolul important al agențiilor Uniunii Europene în implementarea politicilor Uniunii Europene, precum și necesitatea ca aceste agenții să devină un instrument mai eficient. Consiliul salută buna cooperare între cele trei instituții în uh, cadrul grupului de lucru și speră că munca se va încheia cât de curând posibil. De asemenea, vă asigur că președinția poloneză este angajată să continue această muncă pentru a finaliza exercițiul înainte de sfârșitul acestui an. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Iar acum are acum, iar acum are cuvântul domnul vicepreședinte al Comisiei, domnul Șefcovici pentru a ne prezenta punctul de vedere al Comisiei timp de 10 minute. President. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru invitația adresată și în al doilea rând mulțumesc domnului raportor pentru extraordinara cooperare de care a dat dovadă. Mulțumesc în egală măsură și antevorbitorilor mei, dat fiind că mi-au înlesnit sarcina de a prezenta Uh, vederile comisiei, veți vedea că uh, părerile noastre converg în ceea ce privește rolul agențiilor pe viitor și modul în care le putem îmbunătăți și eficientiza funcționarea pe viitor. Cred că este limpede faptul că dacă privim rolul agențiilor, reiese foarte clar faptul că acesta este semnificativ. În primul rând, agențiile aduc, își aduc contribuția semnificativă la punerea în aplicare a politicilor europene iar astfel ajută toate instituțiile, mai ales Comisia, să se aplece asupra principalelor sarcini legate de politici. În al doilea rând, sprijină decizionarii politici, punând uh, și toată experiența la, nivel, la, dispoziția, la, la dispoziție la nivel european și instituțional, ceea ce ajută și cooperarea între statele membre. Iar al treilea element foarte important îl reprezintă vizibilitatea Uniunii Europene în statele membre, uh, iar după cum știm, agențiile își au sediul în diverse state medii, membre, deci ajută la sporirea vizibilității Uniunii Europene în aceste țări. Trebuie subliniat însă un lucru, și anume faptul că dezvoltarea agențiilor europene nu a fost însoțită întotdeauna de o viziune generală de locul lor la nivel guvernanței europene. Iar aici, cu toți suntem de acord, la nivelul evaluărilor, uh, suntem de acord cu uh, domnul Oșii, care a studiat uh, cu mare profunzime aceste documente. Astfel încât grupul de lucru la nivel interinstituțional, care a fost înființat încă din 2009, încearcă să mai uh, Uh, dea o șansă îmbunătățirii gestionării și rolului uh, agențiilor. Am mai încercat acest lucru în 2005, uh, fără succes, din păcate, iar acum, prin această a doua încercare a noastră, sperăm să ajungem la ceea ce aș numi eu o abordare comună, un acord comun, un memorandum de înțelegere. Va trebui să găsim un titlu potrivit pentru acest document care va include un lucru foarte important și anume principiile după, pe care ne putem baza pentru a îmbunătăți activitatea agențiilor pe viitor. Iar acest document, sper eu, va oglindi pozițiile tuturor instituțiilor care joacă un rol hotărător în ceea ce privește gestionarea agențiilor Parlamentul European, Consiliul și Comisia. Cred că în contextul crizei actuale cu care ne confruntăm, uh, vremuri de restriște, de austeritate în Uniunea Europeană, aceste eforturi sunt cu atât mai importante. Există așteptări din partea noastră a tuturor, iar aceleași așteptări sunt valabile pentru agenții. Mai multă eficiență, mai mult accent pus pe îmbunătățirea generală a funcționării de zi cu zi și a eficienței lor generale. Revenim acum la grupul de lucru interinstituțional. După o muncă susținută din partea experților tehnici, dar, și, dar nu numai, după implicarea extraordinară la nivel politic, aș dori aici să mulțumesc colegilor de la Parlamentul European care s-au implicat uh, în acest grup de lucru și președințiilor implicate în discuții, mai ales președinției poloneze, fiindcă sub egida președinției poloneze aceste discuții au primit un mare avânt, am înregistrat mare progres pentru că mulțumită acestei activități, acestor activități, am reușit să avem o, o stare de fapt clară și o analiză um, exactă a punctelor slabe și forte a agențiilor. Avem și propuneri în ceea ce privește îmbunătățirea funcționării agențiilor. Și așa cum am mai spus înainte, această propunere respectă recomandările făcute fie de Parlamentul European, fie de Curtea de Conturi în contextul procedurii de descărcare acordate agențiilor. Și vreau să vă spun că aici intră foarte multe subiecte, de la guvernanța agențiilor până la modul de funcționare și modul în care ar trebui să fie controlate, monitorizate. Aș dori să vă dau câteva exemple, dacă îmi permiteți, exemple de propuneri și sugestii concrete. despre primul s-a vorbit deja de doamna Janssen. Este limpede faptul că noile agenții uh, ar trebui să fie înființate numai după o evaluare a impactului obiectivă, iar uh, cea mai bună opțiune ar trebui să fie aleasă pentru sediul agenției. Mai mult, toate agențiile în, în actele constitutive ar trebui să se includă o clauză de caducitate. Ar la fiecare, la o perioadă regulată, ar trebui să fie uh, examinat mandatul agenției. Mai avem nevoie de ea? Funcționează bine această agenție? Avem nevoie de acest control regulat al funcționării și performanței prestației agențiilor, fiindcă doar așa vom garanta nivelul de calitate ridicat al agențiilor dacă există o monitorizare constantă, o supraveghere constantă. Ar trebui să ne gândim și la posibilitatea de fuzionare a unor agenții acolo unde Uh, prerogativele lor se suprapun. Am putea să găsim și sinergiile necesare, mai ales în momentul în care vorbim despre agenții de dimensiuni mai mici, acolo unde această sinergie, această fuziune ar duce la o mai bună eficiență pe viitor. Așa cum s-a spus uh, și de uh, domnul Oshii de la Curtea de Conturi, suntem de părere că această structură pe două niveluri ar putea să fie introdusă pentru a simplifica luarea deciziilor la, nivel, uh, la nivelul agențiilor și pentru a consolida eficiența funcționării acestora. Sunt, cred că suntem cu toții de acord că dacă avem uh, un consiliu de administrație, un comitet de director de 90 de membri. E foarte greu uh, ca acesta să funcționeze uh, lin. Avem nevoie de aceste două niveluri uh, și acest uh, um, comitet uh, executiv ar putea să fie o idee foarte bună, fiindcă acești directori executivi ar putea să fie implicați mai îndeaproape în activitatea de zi cu zi, în activitatea de monitorizare și la nivelul uh, sarcinilor da, administrative care trebuie desfășurate la acest nivel. O altă inițiativă care este o altă chestiune care afectează um, activitatea agențiilor uh, este um, uh, circulația personalului și schimbarea acestuia la nivelul uh, Consiliului de Administrație, fiindcă avem nevoie de o perioadă de timp pentru ca persoanele să se obișnuiască să devină eficiente. Iar în momentul în care vine vorba de strategia cu, cu privire la relațiile externe și la rolul acestora uh, pe domeniul relațiilor externe, prea adesea avem uh, prea multe uh, prea mult, de prea multe ori avem uh, probleme aici cu partenerii noștri din străinătate. Dacă dorim ca noi să ne exprimăm într-un singur glas cu partenerii noștri din străinătate, ar trebui să îmbunătățim lucrurile și de partea noastră e nevoie de mai multă convergență și cooperare în acest domeniu la nivelul agențiilor între Comisie, Parlament și Consiliu, bineînțeles. Așa cum a spus domnul Oși de- deja, agențiile ar trebui să-și îmbunătățească uh, planificarea internă la, și uh, prognozele de venituri pentru a reduce uh, reportările și ratele de uh, anulare de buget nefolosit. Acest lucru poate fi îmbunătățit. Iar în ceea ce privește obligațiile de raportare, acestea ar trebui să fie simplificate și armonizate. Iar în acest scop, agențiile ar trebui să întocmească un singur raport anual, fiindcă acest lucru, după părerea mea, va ajuta la ușurarea poverii administrative. Pentru îmbunătățirea uh, pe stației ar trebui să existe indicatori foarte clar. Iar aici ar trebui să se adopte programe multianuale în acest sens și o legătură mai clară între programele multianuale și bugete ar trebui să fie stabilite. Um, um, bugetizarea pe bază de activități și uh, uh, bugetizarea și uh, gestionarea pe bază de activități ar trebui să fie puse în aplicare aceste tehnici și instrumente de gestiune și de bugetizare ar trebui să fie introduse la nivelul agențiilor. Conchid uh, spunându-vă că am ascultat-o cu atenție pe doamna Jensen și pe colegul nostru de la președinția poloneză, domnul Cernic, fiindcă este drept că la uh, întâlnirea noastră de pe 22 octombrie am fost de acord să accelerăm acest proces și uh, Uh, am dorit să avem până la urmă un document comun până la sfârșitul anului și principii comune. Este foarte important acest lucru și ar fi un, un succes extraordinar. Acest document va deveni un punct de referință foarte important în momentul în care se, va, se vor evolua agențiile existente sau în momentul în care se vor, ne vom gândi la înființarea unor agenții noi. Iar eu sunt de părere că putem să mai lucrăm la, nivelul, la nivel tehnic până la 1 decembrie și în continuare putem să căutăm uh, modalitatea cea mai potrivită pentru a adopta aceste principii și concluzii la nivel uh, la nivelul grupului interinstituțional, fiindcă am făcut, am depus foarte multe eforturi, s-a făcut uh, foarte mult în acest sens. Avem uh, o, o experiență pe care trebuie să o folosim și pentru viitor. Doresc să mulțumesc colegilor de la Parlament, Consiliu și Comisie de la grupul de lucru interinstituțional. Um, mulțumesc și uh, reprezentantului nostru de la Curtea de Conturi, domnul Oși, pentru cooperarea extraordinară de care s-a dat dovadă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Avem acum 30 uh, de minute la dispoziție pentru întrebări și discuții. Domnul raportor dorește să facă observații cu privire la uh, Uh, discursurile pe care le-am ascultat. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc în primul rând tuturor vorbitorilor în cadrul acestei audieri. Vreau să subliniez încă o dată că recunoaștem cu toții cât de important este rolul agențiilor decentralizate. Fiecare dintre noi știe cum poate să își aducă aportul pentru a îmbunătăți eficacitatea acestor agenții. Vreau să subliniez că sunt încântat de faptul că toți colegii au spus că aceste agenții decentralizate joacă un rol foarte important și acum se pune întrebarea cum pot aceste agenții să-și respecte sarcinile și anume să implementeze politica comunitară. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Gaier. Ähm, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că avem această audiere în această după-amiază, pentru că e potrivit să includem în această discuție câteva date care deseori sunt uh, stipulate din reflex în această instituție. Am discutat aici la bugete unde putem să facem economii și de fiecare dată au existat colegi care au menționat subiectul agențiilor ca răspuns pentru economii. Dar nu se spune în ce agenție, cu ce consecințe, în ce loc, pe ce profil, în ce măsură să se facă aceste economii. Oricum, de fiecare dată apar agențiile uh, ca subiect de discuție. Iar uh, agențiile au părut să fie mereu răspunsul la această problemă. Pe mine mă bucură faptul că de data aceasta în discuție apar câteva date concrete. Și acest lucru ne duce puțin mai departe în analiza noastră. Cel puțin, puțin mai departe decât am estimat eu inițial. Ar fi și mai bine dacă raportul la care am făcut eu referire de mai multe ori, și anume raportul Curții de Conturi, uh, ar fi baza de lucru. Dacă bine am înțeles, domnul Oșei a vorbit despre a, al 17-lea proiect de raport. E clar că ne dă de gândit acest lucru puțin. Și atunci îl întreb pe domnul Oșei, de ce e acest raport chiar atât de complicat, atât de complicat încât să existe un al 17-lea proiect deja? Și a doua întrebare nu se adresează foarte clar cuiva, dar am ascultat intervenția doamnei Jensen, l-am ascultat pe domnul Șefcovici, pe reprezentantul Consiliului și am auzit evaluări diferite ale stării lucrurilor în uh, ceea ce privește activitatea grupului interinstituțional. Avem mult material, material care ar trebui să uh, ne dea de lucru în cele ce urmează. Dar nu am înțeles foarte bine care e până la urmă problema cu alegerea sediului. Și dacă criticarea sediului joacă aici un rol important. Pe mine m-a deranjat faptul că guvernul britanic a fost cel care uh, a făcut mare caz uh, pe tema Agenției pentru Medicamente, Agenției Europene pentru Medicamente și a ales cel mai scump loc pentru plasarea acestei agenții în City of London, în, în Londra. Cu fiecare ocazie, această uh, problemă arată că uh, trebuie să analizăm pe ce criterii se alege sediul și cine alege sediul. Pentru că vrem să avem o selecție eficientă, la urma urmei. Oare nu ar fi mai bine să formulăm câteva criterii care să țină cont atât de acces, um, cât și de preț, de prețul la imobiliare? Pentru că, la urma urmei, trebuie să vedem uh, în ce măsură au fost tratate aceste subiecte în uh, acest document de lucru și să vedem cum progresăm. Mulțumesc. Doamna Sescova are cuvântul. Ia také děkuji za slovo, pane předsedající. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să abordez problema, dacă îmi permiteți, dintr-o altă perspectivă, din perspectiva contribuabilului european, din propria perspectivă de fost politician local. Aș dori să abordăm acest subiect prin prisma transferului de competențe ce a avut loc în trecut între comisie și agențiile individuale. Sau să vedem ce proces de follow-up a avut loc în aceste agenții. Pentru că adesea, printr-un asemenea transfer, activitatea celor implicați a fost mult îngreunată. Și când spun cei implicați, mă refer la autoritățile locale, municipale, la ONG-uri, la toți cei care doresc să acceseze fondurile structurale comunitare. Transferurile acestea au fost foarte complicate și foarte anevoioase adesea. Vreau să subliniez faptul că inițial Uh, promovarea ideii transferului a fost făcută pe site-ul Comisiei Europene, apoi pe, a apărut pe site-ul uh, agen, unei anumite agenții, după care agenția a pierdut acele competențe și le-a primit o altă agenție. Ei bine, haideți să analizăm datele problemei altfel. Eu cred că procedând astfel, trimitem cel mai prost mesaj lumii exterioare, contribuabilul european și Uniunea uh, um, Uniunii Europene în general. E cel mai prost mesaj pe care îl putem transmite la ora actuală. Nu mă pot abține. Trebuie să analizez numărul agențiilor pe care îl avem. E primul meu mandat uh, de parlamentar european. Nu am fost acolo când s-a votat crearea, înființarea acestor agenții, dar pot acum să abordez problema din această perspectivă și să vă spun uh, ce s-a întâmplat în Republica Cehă pe plan local când eram eu activă acolo. Vă adresez următoarea întrebare. Se întrezărește o evoluție pozitivă în viitorul apropiat? La ce mă refer aici? Mă refer la problema continuării activității acestor agenții sau dacă va avea loc un alt transfer de competențe, dacă vor avea loc fuziuni și altele. În opinia mea, agențiile descentralizate ar trebui să se gândească sau noi ar trebui să ne gândim în numele acestora dacă într-adevăr e necesară existența acestora sau dacă ar putea să existe un soi de fuziune între ele indiferent care va fi poziția noastră, domnule președinte, ar trebui să o formulăm în așa fel încât oricine dorește să beneficieze de sprijin financiar din partea Uniunii Europene să știe ce pot să facă. Mă bucură faptul că domnul comisar ia notițe și că este foarte atent, apreciez foarte mult asta. Totodată, Mm, îmi cer scuze pentru faptul că nu o să pot să fiu de față când veți oferi răspunsul la întrebările mele, fiindcă regula în acest uh, Parlament este uh, să organizeze reuniunea ale comisiilor în același timp. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Macovei. Uh, thank you, President. Uh, already spoke a few times. Mulțumesc, domnule președinte. Am luat cuvântul atât la comisie cât și la plenară pe acest subiect. Așa că o să fiu foarte succintă acum. Curtea de conturi ne-a oferit informații în ceea ce privește descărcarea bugetară 2010 pentru agenție, însă aceste informații sunt insuficiente, nu ne ajută să luăm o decizie în deplină cunoștință de cauză în ceea ce privește descărcarea bugetară. Am trimis o scrisoare în urmă cu câteva zile președintelui curții, dar din câte văd eu uh, nu o să primim un răspuns mai detaliat decât cel pe care îl avem acum. Așa că nu ne rămâne decât să discutăm și să vedem cum putem să ajungem la un acord, uh, dar un acord uh, care să se bazeze pe mai multe informații. În ceea ce privește sistemele de referință pentru costuri și raportul pe acest subiect, noi nu putem să discutăm și să luăm o decizie pentru descărcarea de gestiune bazându-ne strict pe acest raport. Avem nevoie uh, și de raportul pentru sistemele de referință pe costuri. Am înțeles că e al 17-lea proiect de raport, nu știu câte vor mai urma. E clar că avem nevoie de acest raport, chiar dacă e uh, al 17-lea proiect. Solicit așadar acest raport în formula sa actuală, ca să putem să luăm o decizie, pentru că altminteri pierdem anul în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru agenții. Doream totodată să spun încă un lucru. Nu am fost uh, prezentă de la bun început, dar din câte am înțeles uh, eu, um, domnul Șefcovic a spus că trebuie pe viitor, când luăm o decizie cu privire la agenții, să ținem cont de criteriul eficiență, să vedem cu ce se ocupă într-adevăr agențiile. Ar trebui să facem acest uh, lucru cât mai repede cu putință, fiindcă trecem printr-o criză financiară și o criză de încredere a cetățenilor în Uniunea Europeană. Cetățenii au din ce în ce mai puțină încredere în instituțiile comunitare, așa că ar trebui să reacționăm, să contracarăm această Uh, tendință, fiindcă există anual 500, peste 500 de milioane contribuție la agenții. Sunt sume enorme și trebuie să știm ce se întâmplă cu acești bani, în ce măsură sunt utilizați și să ne justificăm în fața cetățenilor. Mie mi se pare că curtea nu oferă suficiente răspunsuri la aceste întrebări și nu ține cont de această problemă ca motiv definitoriu pentru acest exercițiu și anume verificarea cheltuirii fondurilor și descărcarea de gestiune. Mă opresc aici și sper că vom primi informația de care avem nevoie pentru a lua o decizie privind descărcarea de gestiune. Președintele, mulțumesc. Ultimul vorbitor este domnul Ehrenhauser. Mulțumesc, domnule președinte. Îi sunt extrem de recunoscător domnului comisar pentru faptul că a menționat posibilitatea fuziunii. Eu am făcut deja câteva propuneri despre ce agenții ar putea fi închise și ce agenții ar putea fuziona. Doresc să adresez o întrebare și curții de conturi în acest sens. Ce părere are curtea? Ce agenții ar putea fi închise și ce agenții ar putea fi contopite? Uh, aș vrea să auzim propuneri concrete. Iar în ceea ce privește problema sediilor, uh, Deocamdată nu există concre- criterii concrete și asta este o mare problemă. Până acum, uh, iată că aceste subiecte, ce agenții revin cui, uh, cine primește ce sediu, au fost, uh, au fost mereu subiecte de negociat la Consiliu, au fost monedă de schimb și vreau să întreb Consiliul, e pregătit să introducă criterii clare care să fie utilizate în alegerea unui sediu? Vreau să știu exact care este opinia Consiliului pe acest subiect. Iar în al treilea rând, ne referim la membrii consiliilor directoare. De ani de zile e cunoscută această problemă și ne învârtim în același cerc vicios. Această problemă a apărut și în anul 2008, spre exemplu, și continuă de atunci. Doamne Jensen, îi adresez următoarea întrebare. Ce propuneri de soluție există concret în uh, grupul de lucru și când ne vor fi prezentate? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, am epuizat lista vorbitorilor, doresc să intervin și eu. Unele dintre problemele pe care vreau să le menționez au fost deja enunțate de domnul Gaier. Și pe mine m-a frapat uh, locația anumitor agenții. S-a menționat Londra, cel mai scump loc, cu putință. Uneori uh, vedem că există un raport strâns între sediul um, sediul agențiilor și poziția ministrului ministrul de afaceri externe din țara respectivă. Nimeni nu a menționat însă aici agențiile executive. Mare parte din agenții sunt agenții executive și au uh, un timp limitat pentru implementarea unei anumite sarcini. Domnul comisar a menționat faptul că e pentru introducerea unei clauze de caducitate. Să vedem ce se întâmplă dacă o agenție mai e fiabilă sau nu. Am apreciat acest fapt. Din câte am înțeles, Multe agenții create prin 2004 au fost create pentru implementarea unor anumite programe. Câte din aceste agenții există în continuare acum? Și câte intenționează Comisia să închidă în anii ce vor urma? Iar în ceea ce privește întrebarea doamnei Macovei, vreau și eu ca reprezentantul curții să ne spună ceva despre lipsa de informații. Cel mai bine ar fi să o invitați pe doamna Macovela Luxemburg, să răspundeți tuturor întrebărilor și să încercați să o ajutați cât mai mult cu putință. Și pe mine mă frapează faptul că aveți atâtea proiecte de raport până să aveți un raport final gata pentru publicare. Am încheiat intervenția mea. Da, îmi cer scuze, trebuie să vorbesc în celălalt microfon, spune președintele. Doresc să dau cuvântul invitaților noștri pentru a reacționa la întrebările eurodeputaților. Acestea fiind spuse, sugerez ca fiecare vorbitor să vorbească timp de 5 minute. Domnul Oșie are cuvântul. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu profit de această ocazie de a mulțumi colegilor dumneavoastră care au pus întrebări. În ceea ce privește raportul de evaluare a costurilor. Acest studiu a început în martie. Am adunat 6500 uh, de fișe informa- de informații care ar trebui să, au trebuit să fie auditate și comparate și acesta este un motiv pentru întârzierea publicării, complexitatea. După aceea avem mai mulți parteneri. De obicei avem un sing- o singură direcție generală, însă acum avem de a face cu 22 de parteneri, ceea ce este foarte complex în mod normal, timpul mediu de elaborare de elaborarea unui raport este 18 luni, 2 ani, deci încă suntem uh, în schemă. Au, a trecut doar un singur an. Noi am spus că am dorit să reducem timpul de publicare a unui raport și cred că suntem în schema calendarului normal. S-au făcut peste 100 de sugestii de schimbări pentru că, datorită părților cu care am interacționat, vrem ca raportul să fie unul corect, examinăm toate sugestiile primite. Uh, vrem ca concluziile noastre să fie juste și să fie acceptate în mod larg înainte de publicarea raportului. Înainte de anul trecut nu am elaborat niciun raport special legat de agenții, am eh, elaborat doar rapoartele anuale financiare. Anul acesta elaborăm două rapoarte speciale, unul pe conflictele de interes și al doilea pentru evaluările de cost. Ambele au fost solicitate de către eurodeputați și am eh, ținut cont de sugestiile lor extrem de valoroase care mi-au permis să-mi continui uh, munca în Curtea de Conturi pentru a susține existența acestor rapoarte. Îmi face mare plăcere că munca noastră este apreciată, are, este solicitată. Mă bucur că se anticipează acest raport, însă probabil că am menționat atât de mult uh, acest raport, domnul comisar a menționat raportul, este un raport cunoscut, se știe de mult timp că lucrăm pe acest subiect și, uh, și noi abia așteptăm să publicăm raportul. Doamna Macovei a ridicat o problemă legată de descărcarea pe anul 2010 Mă bucur să vă spun că nu a apărut nicio schimbare în abordarea curții de conturi de acest an comparativ cu alți ani. Emitem un aviz în legătură cu uh, sănătatea conturilor. Publicăm, am publicat aceleași informații acest an și în anii trecuți nu a apărut nicio schimbare în structura informației sau cantitatea informației publicate. Bineînțeles că avem o relație foarte uh, bună între membrul, între raportorul parlamentar și membrul responsabil din Curtea de Conturi, domnul Stavrakakis, cu domnul Stavrakakis am avut o relație foarte bună și probabil voi avea o relație, sper să am o relație la fel de bună și cu doamna Macovei. În ceea ce privește uh, recrutarea de personal și achizițiile publice, de ce se fac recrutări? Din cauza uh, profesionalismului care crește în cadrul agențiilor, noi, eu și colegii mei, mergem la agenții, uh, le ajutăm cu dosarele, procesele pe care le au. Nu suntem doar auditori, avem obligația de a consilia și de a acorda ajutor în ceea ce privește contabilitatea. Dacă nu facem acest lucru, ne învârtim în cerc și repetăm aceleași greșeli de la an la an lucru care nu este suficient de bun pentru contribuabil. Trebuie să existe progrese, trebuie să se vadă o evoluție și în ultimul an am văzut asemenea progrese. Nu am criticat o agenție, nicio agenție pentru că a, criticat, pentru că a cheltuit prea puțin. Am dat exemplul celui bărbatului care dă uh, banii uh, fiului său pentru a-și cumpăra o uh, Uh, bicicletă. Uh, ar fi împotriva religiei mele ca capitalist și socialist să critic pe cineva că nu cheltuie suficient. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Pot să confirm că doamna... Deci doamna Macovei poate să vă contacteze personal cu orice întrebare. Da, deja m-am întâlnit cu doamna Macovei o, un număr într-o serie de rânduri și uh, aștept Doamna Macovei dorește să răspundă foarte rapid. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Oșei. Bineînțeles că ne-am întâlnit și am examinat împreună calendarul raportului uh, cu privire la costuri. Și acest uh, raport trebuia să fie publicat în octombrie pentru a putea fi folosit la descărcare. Însă, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și nu este foarte clar de ce și, de fapt, nu ne pasă foarte mult de ce avem nevoie de acest raport. În al doilea rând, da, există o diferență între rapoartele de anul trecut și cele din acest an. În anul trecut eh, am văzut exemple de agenții pentru contracte de achiziții publice și resurse umane. În acest an nu apare nimic ni se spune, dacă ni se spune că toate s-au îmbunătățit într-un an, atunci aș dori ca toți membrii acestei comisii să verifice raportul pentru aceste conturi pentru a vedea dacă au avut loc îmbunătățiri reale. Dacă acest raport cu privire la costuri va fi publicat în săptămâna viitoare, voi colabora, bineînțeles, cu reprezentantul Curții de Conturi. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, s-a menționat că deseori lumea se împotrivește agențiilor în mod teoretic și, într-adevăr, există o lipsă de cunoaștere și de înțelegere a naturii agențiilor. Agențiile sunt extrem de diferite. Avem agenții de networking, agenții de, agenții de reglementare, și agenții executive care fac parte din comisii, comisie. Alte agenții fac parte mai degrabă din Consiliu, însă sunt organisme independente bugetar și vrem ca ele să fie independente pentru că vrem ca agențiile să ia deciziile potrivite. Uh, separat de procesul politic. Putem să întrebăm dacă beneficiem pe deplin pe urma agențiilor. De exemplu, am decis să luăm o decizie dacă un avion este suficient de sigur și această decizie se ia la agenția din Köln în loc de a avea 27 de organisme în 27 de state membre, uh, pentru care, în, pentru ca în loc să faci aceeași muncă de 27 de ori, să o faci doar o dată. Mă întreb dacă în parlamentele naționale au ev- evaluat uh, cheltuielile uh, și economiile din, din bugetele naționale datorate acestei centralizări în multe domenii se economisesc bani prin transferarea de obligații la nivel european. Însă, ă, aș dori să vedem dacă, într-adevăr, ă, economiile înregistrate sunt suficiente. Ar trebui să se facă studii pentru a vedea dacă beneficiile sunt, ă, într-adevăr, cele scontate. În legătură cu întrebarea legată de criterii. Atunci când s-a înființat uh, Agenția pentru Siguranță uh, IT la uh, NISA, sediul a fost stabilit în Creta și uh, Consiliul mi-a răspuns că trebuie să se respecte distribuția geografică. În momentul respectiv, Grecia avea trei agenții și mai multe agen- state nu aveau nicio agenție. Am uh, prim, primit răspunsul că nu se poate chestiona înțelepciunea uh, deciziilor luate de Consiliul European. Uh, șefii de state și de guverne sunt cei înțelepți și atunci când iau o decizie, aceasta trebuie să fie acceptată. De asemenea, am, s-a pus întrebarea dacă se pot uh, întreprinde fuziuni. Uh, bineînțeles că există această perspectivă, însă, din nou, nu se poate chestiona înțelepciunea deciziilor Consiliului European. Pentru că distribuția geografică nu trebuie să dăuneze eficienței. Atunci când am discutat problema criteriilor pentru agenții sau alegerea sediului acestora, Consiliul a fost foarte preocupat să nu revină la sistemul vechilor agenții. Pentru că era vorba de un târg, de o negociere, a, pentru a nu uh, schimba agențiile deja existente. Bineînțeles că la un moment dat trebuie să ne întrebăm dacă deciziile luate anterior trebuie să rămâne bătute în piatră. Și bineînțeles că există unele agenții care pot fi comasate. Mie mi se pare că unele dintre agențiile tripartite ar putea fi fuzionate. CDFOP și alte agenții au sinergii și uh, și-ar putea găsi un sediu în Strasburg, de exemplu. Bineînțeles că, că există asemenea idei, însă acestea contravin anumitor state membre. Bineînțeles că există o asemenea posibilitate. Nici Parlamentul nu a fost foarte prudent. Noi întotdeauna am spus că agenția de gen nu trebuie să aibă sediul în Viena, ci undeva izolată și astfel și-a găsit sediul la Vilnius cu un personal de, de șase angajați, lucru care nu a fost în beneficiul agenției. Așadar, odată cu raportul Curții de Conturi și cu rezultatul grupului de lucru instituțional, vom avea materiale bune pentru munca din viitor, însă noi nu vom fi acolo mâine, din păcate. Mulțumesc foarte mult, domnule Shelty. Dacă puteți uh, să răspundeți la întrebările puse. Domnul Cerniuc. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și domnul Jensen, uh, există unele aspecte asupra cărora cele trei instituții nu sunt uh, în unison, printre care și chestiunea sediului. Dați-mi voie să vă spun că în Consiliu aceste chestiuni sunt în curs de examinare și uh, în ceea ce privește poziția Consiliului cu privire la sediul agențiilor, aș putea să vă spun că până acum poziția Consiliului este clară. Președinția și-a exprimat punctul de vedere în nenumărate rânduri, mai ales și în uh, cadrul reuniunilor politice, spunând că este vorba despre o decizie politică, iar acest lucru s-a spus și la grupul de lucru interinstituțional uh, în cadrul reuniunii politice din luna martie. Așa cum v-am spus, Decizia cu privire la sediu este una politică. În acest context trebuie subliniată și hotărârea din 2003 privind prioritatea pe care, de care beneficiau noile state membre în ceea ce privește alocarea sediilor. Dar vreau să vă spun că toate aceste aspecte sunt luate în considerare acum, examinate de cele trei instituții și sper că vom reuși să ajungem până la un, urmă la o abordare comună cu privire la aceste aspecte delicate care să respecte legislația europeană în uh, acest document care va fi întocmit de grupul interinstituțional. Dați-mi voie să revin și la ceva ce a spus doamna Jensen. Este vorba despre o chestiune la care s-a făcut referire la începutul acestei ședințe. Doamna Jensen a spus că în ceea ce privește proiectul de acord interinstituțional ar trebui să fie menționat acest obiectiv și vreau să vă adaug că, dat fiind uh, caracterul specific uh, al Consiliului um, european, Uniunii Europene, în conformitate cu mandatul reprezentanților Consiliului la nivelul grupului de lucru interinstituțional înființat în noiembrie 2008 și adoptat la Coreper, bineînțeles, obiectivul, obiectivul acestui grup interinstituțional nu era un acord interinstituțional, ci o abordare fără obligativitate juridică cu privire la acest uh, subiect. Deci, cred că lucrurile sunt lămurite cu, în această privință. Sper în concluzie că suntem cu toții angajați pe calea obținerii unui acord și a unei poziții comune pe cât se poate, dat fiind uh, toate aceste aspecte care au fost ridicate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, acum cuvântul comisiei. 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să răspund domnului Gaier. Aș putea să vă citez din acordul la care am ajuns, fiindcă este important să știm ce vom face um, în legătură cu alocarea post, um, sedilor pentru noile agenții. Deciziile cu privire la sediile agențiilor ar trebui să fie luate înainte de, procesul, de finele procesului legislativ pentru ca agenția să poată să uh, Uh, își preia sediul și să-și desfășoare activitatea. Trebuie să uh, evităm o situație în care uh, căutăm sediu în timp ce agenția se află la Bruxelles. Apoi trebuie să țină cont de criterii obiective pentru alegerea sediului o, agențiilor. Aceste criterii includ asigurarea faptului că agenția poate să, să, să stabilească la fața locului odată ce se hotărăște, stabi, se stabilește sediul, Um, accesibilitatea acestui sediu, existența unor uh, um, școli sau um, tot soiul de instituții de învățământ pentru, fiindcă, pentru că după o anumită perioadă angajații uh, se integrează perfect și uh, acest lucru este foarte important în momentul în care angajații vin uh, din toate statele membre ale Uniunii Europene, trebuie să se țină cont de aceste lucruri în momentul în care se, dis- se discută alegerea unui sediu. Una dintre problemele politice cu care ne confruntăm aici, pe care aș dori să vă o prezint uh, și sper să mă înțelegeți, este vorba de faptul că unele state membre manifestă un interes puternic în ceea ce privește strictețea pe care o arată față, de care dau dovadă față de agenții și de reguli în momentul în care este vorba de agenții dintr-un alt stat membru. Deci, toată lumea uh, dorește ca lucrurile să se desfășoare cum trebuie, dar dacă este vorba despre o agenție din țara respectivă, lucrurile se schimbă. Deci avem nevoie de criterii comune, de o înțelegere comună a acestora pe care să le folosim pentru noile agenții, dar în egală măsură cred că la nivel procedural este foarte important în momentul în care avem procesul de revizuire sau clauzele de caducitate, trebuie să evaluăm modul în care desfășoară activitatea agențiile. Dacă, de pildă, criteriul sediului nu este o o problemă în termen de efic- eficiență a funcționării uh, agenției, trebuie să evaluăm cu, obiect- cu obiectivitate toate aceste lucruri, iar uh, până la urmă Parlamentul European, legiuitorul, uh, legiuitorii Parlamentului European și Consiliul uh, statele membre iau această hotărâre până la urmă. Deci trebuie să mergem pe această direcție, să vedem cât accent punem pe uh, performanța, pe buna prestație a agențiilor la nivel politic și după aceea aceste aspecte trebuie să fie puse în practică. Doamna Cescova a întrebat uh, care este alcătuirea uh, comitetului director. Uh, avem între 70 și 90 de persoane. De ce? Fiindcă sunt reprezentate 27 de state membre, adesea și comisia și părțile implicate, experții și sunt de acord cu toți cei care consideră că acest, aceste cifre sunt, numere, aceste cifre sunt prea mari, dar până la urmă acesta este um, organismul care hotărăște cum își desfășoară activitatea agenția și care aprobă activitatea agenției, deci trebuie să vedem cum putem simplifica um, acest, uh, cum putem simplifica activitatea acestui Consiliu Director? Ce ne putem aștepta de la documentul asupra căruia vom cădea la un acord? Nu mă aștept să revoluționeze lucrurile, ci să reprezinte o evoluție treptată. Vom aplica aceste principii treptate uh, în ceea ce privește înființarea agențiilor, în ceea ce privește acest proces de revizuire vom avea um, aceste, această analiză comparativă care va fi folosită pentru a evalua funcționarea agențiilor. Cred că toate acestea, până la urmă, ne vor face să înțelegem că, în unele cazuri, Comisia poate să facă mai mult pentru agenții prin acorduri la nivelul serviciilor deja facem multe, plătim salariile prin astfel de acorduri, dar putem face și mai multe și în unele cazuri putea descoperi că ă, fuziunea duce la eficientizarea agențiilor care au aceleași prerogative. Am putea să hotărâm că și distanța poate reprezenta o problemă între agenții, nu, nu se Uh, nu ne putem deplasa de la o agenție la alta în decursul unei zile, iar acest lucru ar scădea eficiența a, a activității acestor agenții care um, ar interveni acolo. Deci această abordare treptată trebuie să ducă la o mai bună uh, o mai bună activitate și mai eficientă activitatea agențiilor. În ceea ce privește povara administrativă a agențiilor, uh, În ceea ce privește mm, președintele agențiile executive, vreau să vă spun că mm, grupul de lucru se referă la agențiile de reglementare, agențiile executive sunt diferite și aici trebuie să mă întorc la mm, o tehnică specială de executare a programelor uh, și poate vă amintiți că această chestiune a afectat uh, atât de rău uh, Comisia Santer. Atunci s-a cerut schimbarea sistemului. Era nevoie de mai multă transparență și o mai bună gestionare a programelor, astfel încât s-au uh, înființat agențiile executive care au iar agenții contractuale execută contractele și noi am încercat să vedem care sunt uh, beneficiile de executare în acest domeniu și pot să vă spun că aici este vorba despre organisme externalizate care lucrează de aproape cu Comisia, iar mulțumită lor, Comisia se poate ocupa de chestiunile principale, iar agențiile executive se, se ocupă de executarea programelor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să revenim la agențiile executive, fiindcă pentru acestea nu există clauze de caducitate, dacă am înțeles eu bine uh, din răspunsul dumneavoastră, dar vom face acest lucru mai târziu. Acum ajung la a doua parte a acestei întâlniri, uh, unde vom uh, vorbi despre cele mai bune practici. Avem trei experți în domeniu doamna Vos de la Universitatea din Maastricht, domnul Danset uh, de la Agenția de Substanțe Chimice Europene și domnul Montalvo, director executiv al Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale, AEAPO. Veți uh, avea fiecare la dispoziție 15 minute pentru discursul dumneavoastră. Doamna Vos, aveți cuvântul. Thank you for offering me the opportunity to share some Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația la această audiere. Care sunt astăzi marile dileme și provocări pentru agențiile europene după aproape 40 de ani de experiență în acest domeniu? Mă voi axa pe cinci subiecte interconectate. În primul rând, Vreau să discut cu dumneavoastră despre răspunderea agențiilor și controlul asupra agențiilor. Există multe instrumente de control pentru monitorizare a agențiilor. Putem să identificăm cinci mecanisme pentru uh, evaluări ex ante, evaluări uh, în desfășurare și evaluare ex post. Avem uh, control orizontal, interinstituțional, prin instituțiile europene. Apoi avem controlul judiciar, care conferă posibilitatea de a aduce în instanță acte ale agențiilor care au uh, efecte juridice asupra terților părți. Avem control administrativ în al treilea rând, care vizează rolul părților uh, interesate în procesul decizional și uh, obligația agențiilor de a justifica acțiunile. Și avem și controlul ombudsmanului european. Iar în al patrulea rând avem controlul oamenilor uh, implicați în rețelele agențiilor, create, rețele create de agenții și în care agențiile participă în mod direct. Uh, toate acestea vin în contrast cu ceea ce se întâmplă în America. Agențiile europene sunt create pentru a interconecta, a lucra cu și a depinde de ceea ce se întâmplă în plan național. Nu în ultimul rând, există un control vertical al statelor membre prin uh, comitetele directoare, oferind autorităților naționale posibilitatea de a exercita control asupra agențiilor. Așa că Există un joc de putere între instituțiile europene și statele membre aici și avem și lipsa de răspundere administrativă. Uh, răspundere uh, care vizează administrațiile, administrațiile naționale. Se pare că Uniunea Europeană vrea un uh, model bazat pe mai multe principii pentru agențiile europene, dar problema este că, în acest caz, nu avem o răspundere generală și din acest motiv evitarea asumării răspunderii reprezintă marea problemă pentru toate părțile interesate. Așa că ar fi foarte important să avem un sistem al multiprincipiilor pentru, și respectarea acestora pentru agențiile europene. Dacă avem în continuare sistemul actual, va fi foarte greu ca instituțiile implicate să-și asume fiecare răspunderea. Ce înseamnă asta în termeni concreți? Avem nevoie de o răspundere clară pentru ceea ce se întâmplă în termeni financiari. Studiile recente arată că astăzi, pentru anumite agenții, problema nu este pusă de lipsa controlului, ci despre prea, de prea mult control. Agențiile se plâng despre marea povară administrativă cu care se confruntă pentru a respecta diferitele modele complexe de audit care sunt impuse de patru organisme diferite. De aceea uh, e nevoie să revizuim situația. Pentru a face asta, avem nevoie de răspundere clară pentru Parlament în uh, exercitarea controlului asupra agențiilor. Studii empirice arată că Parlamentul European nu este un actor uh, care să acționeze la unison. Unele comisii parlamentare sunt foarte implicate în, agențiile, agenții, în activitățile agențiilor, altele nu. Iar eu cred că o supervizare propice e necesară pentru descărcarea de gestiune. E legitim ca Parlamentul European să acorde descărcare de gestiune pentru a vedea care este problema uh, la, în rândul agențiilor, ce probleme există cu independența acestora. Supervizarea agențiilor este iarăși un subiect foarte important, mai ales când este verificat uh, uh, situația prerogativelor acestora. Um, Comitetul director ar trebui să-și asume mai bine răspunderea. De asemenea, avem nevoie de o definiție clară pentru actele comitetului director, care răspunde din punct de vedere politic și uh, juridic. Vrem să știm cine răspunde din aceste puncte de vedere. Statele membre, Comisia, Parlamentul. Trebuie să discutăm în acest context astfel încât să avem o clauză de revizuire administrativă. EFSA are această posibilitate în ceea ce privește rezidurile de pesticide, dar Um, aici uh, nu sunt acoperite avizele științifice. Avem acum un rol mult mai clar pentru Curtea de Justiție. Aceasta poate să revizuiască actele agențiilor care au efecte juridice asupra terțelor părți. La finalul acestui punct aș dori să subliniez ce tendință există în uh, includerea diferitelor forme de răspundere pe lângă cele tradiționale verticale politice, și anume uh, verificarea, evaluarea orizontală și publică. Avem nevoie de mecanisme orizontale prin care actorii să răspundă direct față de alte organizații, să răspundă în fața publicului general. Avem cod de conduită, avem uh, un schimb de bune practici administrative care reprezintă un aspect crucial aici. A doilea subiect pe care aș dori să-l menționez astăzi se referă la relația agențiilor cu, în cadrul statelor, cu statele membre în crearea comitetelor directoare. Uh, Astăzi avem mari uh, probleme aici, trei. Um, dimensiunea acestora, um, compoziția acestora și uh, modul în care operează. În ceea ce privește dimensiunea, cu excepția EFSA, um, consiliile directoare sunt formate din reprezentanți naționali, reprezentanți ai Comisiei, ai Parlamentului și ai părților uh, interesate. După cum am spus, din această cauză avem consilii directoare cu mai bine de 70 de persoane, uneori chiar 90 de persoane. Și potrivit uh, unor uh, studii empirice, aceste consilii nu își inspiră partenerii, nu sunt funcționale și nu ajută agenția. De cele mai multe ori, schimbarea frecventă a membrilor nu face decât să aducă probleme instituționale. Deci e nevoie de schimbare. În ceea ce privește compoziția uh, consiliilor, reprezentativitatea a fost criteriul de bază. Însă, lipsa de cunoaștere și lipsa interesului multor reprezentanți naționali față de modul în care funcționează agențiile par să fie probleme frapante aici, potrivit studiilor empirice. Discuția despre compoziția uh, consiliilor nu ar trebui să se axeze pe uh, reprezentativitate și reprezentarea intereselor, ci despre cum anume consiliile ar trebui să fie dotate cu cea mai bună cunoaștere, astfel încât să fie, uh, să fie îndeplinite sarcinile conferite. Iar în ceea ce privește reprezentativitatea și expertiza, aceste subiecte nu se exclud reciproc. În ceea ce privește funcția de, operaț- de operativitate, vedem că consiliile tind să opereze în interesul membrilor lor și au o, un rol conform mai mult decât un rol care să se axeze pe performanță. Știm foarte bine că reprezentanții consiliilor directoare au interese ascunse reprezentate și în agențiile concurențiale. Unele probleme apar și în ceea ce privește agențiile naționale. Uh, a conferi Uh, Consiliul Director mai multe sarcini în ceea ce privește atitudinea față de instituții ar putea să rezolve această problemă, iar în ceea ce privește dimensiunea și compoziția, EFSA ar putea să fie modelul soluției. Întrezăresc o valoare adăugată în ceea ce privește reprezentarea statelor membre în aceste consilii, uh, mai ales în termen de monitorizare, de subsidiaritate și de uh, conformitate. Avem, uh, de exemplu, uh, o posibilitate oferită de Agenția Europeană pentru Căile Ferate prin crearea de subcomisii în cadrul Consiliului Director. Trebuie să existe o activitate care să meargă mână în mână cu expertiza și cu angajamentul asumat, mai ales în ceea ce privește expertiza managerială. Și în al treilea rând aș dori să menționez o altă problemă, problemă care uh, nu se referă la cea mai bună practică, ci la o practică problematică, și anume politica de resurse umane și de personal. Raportul Rambol în ceea ce privește evaluarea agențiilor descentralizate și studiile recente care studiază impact, impactul politicii de resurse umane europene arată că agențiile uh, se confruntă cu supracontrol ar trebui uh, să avem, dacă există agenți temporari foarte mulți, atunci uh, agențiile ajung să opereze ca un fel de mini-comisii europene. Iar e, acest lucru indică clar că e nevoie de o schimbare. Trebuie să subliniem faptul că avem o mare problemă cu gestiunea resurselor umane în uh, aceste agenții. Și acum aș dori să menționez un subiect legat de transparență și independență, două lucruri interconectate. În ceea ce privește transparența, Curtea Europeană de Justiție a spus în repetate rânduri că aceasta este necesară pentru cetățeni, pentru ca acestea să monitorizeze exercițiul de putere la nivelul instituțiilor europene și să întărească caracterul democratic al instituțiilor europene, să sporească încrederea publicului în acestea. E clar că transparența în sine este o precondiție pentru control și răspundere. Pentru unele agenții, informațiile puse la dispoziție publicului reprezintă deja un calup impresionant. Avem rapoarte anuale, avem deciziile Consiliului Directoare, deciziile agen- agențiilor, precum și avize tehnice și științifice, proiecte de avize care pot fi accesate online. Însă, transparența se referă și la avizele minoritare, la agendele ce există, la rezumatele, la procesele verbale ale reuniunilor emise la, această agenție, la aceste agenții. O transparență sporită oferă un răspuns și la marea problemă a independenței agențiilor. Și astfel ajung la ultimul subiect pe care îl abordez azi, independența agențiilor. Aș dori să subliniez că independența nu înseamnă că persoanele nu sunt afiliate și că acestea nu au anumite interese sau valori. Independența înseamnă mai degrabă o situație în care cercetătorii uh, sunt uh, în măsură să uh, nu fie influențați de surse externe și să ia decizii în deplină cunoștință de cauză, în mod liber. Aici ne referim la independența față de interese industriale și față de politică. Iar în ceea ce privește factorul industrial, există o problemă între excelență și independența cercetătorilor și uh, experților. Am avut anumite incidente cu EFSA și cu Agenția pentru Medicamente și tensiunile continuă. Aici, transparența în ceea ce privește apartenența, afilierea cercetătorilor prin declararea intereselor, precum și metodele de lucru, reprezintă o condiție sine qua non. Ce înseamnă acest lucru? Agențiile trebuie să creeze proceduri pentru contracararea conflictelor de interese și să impună măsuri care să fie luate în cazul în care apar conflicte, de exemplu, excluderea din uh, o anumită reuniune, limitarea dreptului de vot și așa mai departe. Ce înseamnă acest lucru? Va fi probabil nevoie de o ierarhizare a diferitelor tipe de, tipuri de conflicte. Acesta ar fi un exercițiu care să nu fie lăsat la latitudinea uh, personalului individual. Trebuie ca cercetătorii și experții să uh, fie deschiși, desigur, și să dea dovadă de transparență, dar acest lucru se referă și la personalul administrativ. În ceea ce privește EFSA și Agenția pentru Medicamente, acestea au început să conceapă reguli mai detaliate în acest sens. În ceea ce privește um, deschiderea acestor agenții către public, să nu uităm că aceasta este un subiect cheie, după cum s-a dovedit a fi și în America. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Danset. Dear Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Comisiei, mă bucur foarte mult să mă aflu alături de, dumnea, alături de dumneavoastră. Vă mulțumim uh, pentru această inițiativă. Ne bucură faptul că luăm parte la discuțiile dumneavoastră. Um, raportul cost-beneficii, activitatea noastră în cadrul instituțiilor europene sunt acum sub lumina reflectoarelor. Este foarte important ca activitatea noastră să fie monitorizată și să fim trași la răspundere în momentul în care sunt probleme. Noi cei de la agenții nu ne temem de acest lucru, ci ne bucurăm că se întâmplă așa. Cetățenii europeni care uh, suferă acum de pe urma măsurilor de austeritate sunt îndreptățiți să știe că banii lor sunt uh, cheltuiți cum trebuie și pe prioritățile importante. Pentru noi este important să uh, existe o monitorizare corectă fără să se creeze o cămașă de forță birocratică. Agențiile sunt de cel mai multe ori mici, au roluri foarte clare, așa asta pentru a uh, ne permite să avem o experiență într-un domeniu anume și pentru a ne permite să, avem, să ajungem la rezultate mai repede. Iar pentru asta avem nevoie de o deschidere a minții, trebuie să ne uh, să putem da dovadă de flexibilitate și să căutăm întotdeauna să ne îmbunătățim activitatea. Eu și uh, omologii mei de la celelalte agenții dorim să facem acest lucru. Dar trebuie spus acum că Uh, avem mai puține șanse să facem acest lucru dacă suntem încătușați la nivel birocratic și dacă nu ni se permite să fim uh, pragmatici să găsim soluții la anumite probleme. Un director general la Comisia Europeană mi-a spus că pentru el agențiile erau un fel de IMM-uri care trebuie uh, să uh, să-și desfășoare activitatea pe baza regulilor și principiilor uh, călăuzitoare pentru o multinațională cu mii de angajați. Iar acest lucru a fost, uh, această chestiune a fost ridicată și astăzi. Eficiența noastră este redusă în momentul în care procedurile birocratice sunt uh, foarte importante, iar reducerea birocrației ne va permite să găsim soluții care sunt bune pentru noi, pentru dimensiunea noastră și care, până la urmă, va fi în interesul cetățenilor europeni. Este important să avem un echilibru între control și flexibilitate, iar uh, despre asta doresc să mă refer astăzi. Avem uh, o, o, a, o analogie cu, um, din copilăria noastră uh, cu cu cântărețul la nai care alege el care este melodia. Și este important să Facem și noi același lucru. Aici citez uh, propunerea Comisiei de a simplifica administrația agențiilor europene pentru ca acestea să fie organizații moderne și eficiente în conformitate cu obiectivele UE 2020. Agențiile sunt întru totul de acord cu astfel de obiective. Asta în ceea ce priv- și în ceea ce privește materializarea acestor obiective, am dorit să vă propunem trei principii călăuzitoare. Mai întâi, uh, să ne trageți la răspundere pentru rezultatele noastre, pentru ce obținem. Uh, și, dar dați-ne și mai multă autonomie în ceea ce privește realizările noastre, ceea ce înseamnă că instituții trebuie să aibă un rol mai strategic și o mai puțină implicare în uh, gestionarea de zi cu zi. Doi. Ajutați-ne să, să fim mai rentabili, simplificând procedurile. Uh, ajutați-ne să, să avem o abordare mai bazată pe probleme individuale, nu o abordare generală. Trebuie să fie o legătură mai clară între nevoi și resursele alocate. Iar acest lucru va, ne va asigura că există mai multă transparență în ceea ce privește prioritățile a agențiilor și uh, aspectelor asupra cărora ne concentrăm timpul și energia. Aceste trei principii sunt legate de prezentările care s-au făcut astăzi foarte strâns și provin uh, din solicitările pe care le-am făcut cu privire la um, descărcarea de gestiune din 2008 în ceea ce privește uh, gestiunea și procedurile administrative în ceea ce privește discuțiile grupului de lucru și a părerile curții de conturi. Dar Aici nu uh, coincidem cu toate uh, părerile grupului de lucru interinstituțional și nu văd cum uh, toate propunerile făcute de acest grup de lucru ar putea să ne îmbunătățească activitatea. De pildă, propunerea de a aplica uh, această guvernanță pe două niveluri, uh, de a spori controlul Comisiei în ceea ce privește gestiunea de zi cu zi a, a agențiilor, uh, sporirea uh, controlelor și uh, și cerințelor de reglementare, toate acestea sporesc birocrația. Iar în ceea ce privește fazele incipiente ale acestui proces, noi ne vom prezenta propunerile și părerea uh, în ceea ce privește contribuția noastră pe care o vom face la grupul de lucru interinstituțional de la sfârșitul lunii. Avem nevoie de un dialog constructiv, în primul rând, pentru ca agențiile să uh, aibă obiective foarte clare și uh, pași care trebuie luați, precum și resursele necesare pentru a face acest lucru. Agențiile trebuie să se poată concentra pe atingerea acela, acestor obiective și pe obținerea de avantaje fără nicio ingerință. Noi Uh, suntem gata să fim trași la socoteală și asta pe baza realizărilor noastre și să fim uh, lăudați sau răsplătiți pentru realizările noastre sau, pe, sau sancționați în caz contrar. Dar vă rog uh, să nu uh, ne priviți peste umăr tot timpul. Până la urmă, noi suntem experții și uh, noi trebuie să ne desfășurăm activitatea cum considerăm că este bine. De asta ne-ați și creat. Aș dori să vă, să vă mai prezint și răspunsul nostru cu privire la trei inițiative pe care le-am menționat mai devreme. Descărcarea din 2008, raportul Curții Europene de Conturi și grupul instituțional de lucru. S-au făcut multe multe um, sugestii și vreau să vă spun că uh, majoritatea sunt implicate acum la nivelul agențiilor. Avem și uh, o rețea privind dezvoltarea prestației agențiilor pentru a reuși să facem fa- față provocărilor viitoare și pentru a face uh, schimb de practici, de cele mai bune practici. Și la solicitarea dumneavoastră, majoritatea agențiilor au uh, planuri multianuale și, uh, foc- și folosesc bugetizarea pe baza activităților și uh, gestionarea pe, pe bază de activități pentru a ne spori eficiența. Foarte multe agenții folosesc și un proces de evaluare a riscului pentru a evalua riscul și pentru a-și baza deja auditul uh, uh, regulat pe baza acestora. Iar sistemele integrate de control devin din ce în ce mai răspândite la nivelul agențiilor uh, pe baza abordării proiectelor. Acestea sunt legate de cele mai multe ori cu sistemul contabil. Iar în al patrulea rând, al patrulea rând multe agenții se folosesc de sisteme de monitorizare a performanțelor pentru a monitoriza rezultatele care trebuie să fie atinse, precum și resursele folosite. Dar extinderea acestor trei sisteme pentru uh, analizarea impactului uh, activităților, uh, activității agențiilor este o chestiune diferită, fiindcă impactul uh, nu depinde numai de o singură agenție și este sumul mult mai multor factori. De pildă, în ceea ce privește agenția mea, uh, îmbunătățirea sănătății umane și a mediului înconjurător pe care ne dorim nu poate fi obținută niciodată doar dacă, dacă lucrăm noi singuri. E nevoie de uh, Uh, un, uh, o, o, o îmbinare a activității noastre și a celei a agenții cu privire la industria chimică. Iar în ceea ce privește performanța, eu uh, și ceilalți directori, pe, pe mine și pe ceilalți directori nu ne deranjează un control al calității, dar trebuie să se stabilească foarte clar criteriile de performanță și modul în care se măsoară performanța trebuie să aibă loc în mod clar. Dacă eu sunt cel care dau tonul, trebuie să știu care sunt criteriile uh, pentru a mă asigura că eu vă dau tuturor ceea ce vă doriți. Dacă uh, noi, directorii, suntem trași la răspundere în ceea ce privește descărcarea de gestiune și a uh, prestației agențiilor, trebuie să ne dați dreptul de a cădea la un acord cu privire la obiective și să ne dați libertatea necesară de a atinge aceste obiective așa cum considerăm noi de cuvință. Curtea de, raportul de Curții de Conturi cu privire la agenție, la uh, analiza co, uh, comparativă a costurilor, a ridicat un aspect foarte important. Este vorba despre nivelul de cheltuieli de la nivelul uh, anului, de la finele anului și nivelul ridicat de reportare. Și aici vă propun o schimbare uh, pe două etape. Mai întâi, uh, Trebuie să avem un echilibru între nevoi și resurse în mod uh, sistematic uh, pe baza stabili- bugetizării pe, pe baza activităților și a gestiunii pe baza activităților. Trebuie să existe stimulente pentru ca agențiile să își reducă bugetele anuale uh, transferând fondurile de la un an la altul fără să uh, pericliteze subvențiile europene. Iar această abordare uh, a fost deja propusă de Parlamentul European pentru agenții ca a mea care primește venite, venituri din mai multe părți. Iar uh, la grupul de lucru interinstituțional astăzi am spus că sunt unele aspecte cu care nu sunt de acord. De pildă, pentru noi scopul de simplificare, de, ra- de raționalizare, modernizare și dinamizare necesită uh, mai puțină birocrație. Pentru noi înseamnă o împărțire, o alocare a uh, răspunderii foarte clare între consiliile de administrație care uh, de, de consiliile de director, acestea nu ar trebui să fie numite consilii de administrație, ci consilii de uh, consilii directoare, fiindcă acestea conduc uh, agențiile și iarăși dau tonul. Aceste consilii administra- de administrație trebuie să dea tonul și să aibă uh, și să ia inițiative uh, de gestiune. Avem nevoie de această flexibilitate de pe, care am, uh, pe care am menționat-o mai devreme și acest lucru ne va permite să ne facem treaba mai bine. Suntem uh, în uh, propunerea finală a celor trei instituții vom uh, uh, face o sugestie cu privire la un grup de lucruri interinstituțional care să implice agențiile cu privire la simplificarea regulilor de recrutare și de finanțare a agențiilor și sperăm să fie preluate aceste propuneri. Conchid spunându-vă că uh, noi suntem gata să fim trași la răspundere pentru rezultatele agențiilor noastre. Ne-ar bucura să, să se întâmple acest lucru, dar, mm, dar asta numai dacă avem libertatea de a hotărâ cum ne atingem, cum ne obținem noi realizările. Domnul uh, Montalvo, directorul executiv al unei noi agenții, vă va explica astăzi modul uh, Uh, în care a reușit să-și uh, transforme organizația sa într-o agenție și uh, ce impact a avut această schimbare pentru organizația sa. Eu aștept cu nerăbdare să-i ascult intervenția. Vă mulțumesc încă o dată pentru prilejul pe care ni l-ați dat să vă prezentăm toate aceste aspecte. Agențiile sprijină întru totul dorința dumneavoastră eh, ca agențiile să devină mai moderne, mai răspunzătoare și mai dinamice, însă trebuie să obținem echilibrul potrivit. Noi eh, suntem gata să vă ajutăm pentru a atinge acest scop. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Montalvo. Mulțumesc, președinte, și domnilor. E o plăcere și un privilegiu să fiu aici. But it's not only that. Nu este însă vorba doar de asta. Este vorba și de o responsabilitate pentru că noi, gestionarii agențiilor europene, Eh, suntem și cetățeni și împărtășim cu dumneavoastră preocuparea și ambiția de a încerca să îmbunătățim lucrurile. Îmbunătățirile nu țin doar de probleme. Asta este ușor. Gestionarea înseamnă că examinezi și ce lucrurile care funcționează, dar pot fi făcute mai bine. Și, a, și vreau să vă spun câteva lucruri în acest sens. Vreau să urmez o abordare care se bazează pe gestion, experiența mea de gestionar al unei agenții non-europene, după aceea pe experiența mea de gestionar al unei agenții europene. Vă voi da exemple în legătură cu felul în care funcționau lucrurile în compania mea și cum funcționează în autoritatea mea. În autoritatea mea. Obiectivul meu nu este să chestionez regulile, ci de a crește eficiența și de a mă asigura că transparența și responsabilitatea sunt respectate. Cum facem acest lucru? Pun trei, uh, uh, trei întrebări pe care le-aș pune eu ca cetățean european. În primul rând, ce faci, în al doilea rând, cum cheltuiești banii și, în al treilea rând, cum știu că, că spui adevărul. Prima întrebare probabil este cea mai puțin relevantă pentru comisia dumneavoastră, însă veți vedea că lucrurile se leagă între ele, pentru că în final ceea ce fac, fac eu sau ceea ce facem noi ca Autoritatea Europeană de Supraveghere eh, reprezintă motivul existenței noastre. Agenția noastră a fost creată în 2011 11, la cererea instituțiilor europene de a răspunde la criză. Însă eh, noi vrem să uh, prevenim crizele din viitor și să minimizăm uh, efectele crizelor din viitor asupra cetățenilor. Misiunea noastră se leagă de protecția consum- consumatorilor, se referă la armonizare și co- coerență europeană, un nivel european mai mare, pentru că am văzut că răspunsurile izolate nu reprezintă o soluție, ci doar răspunsurile europene pot să ne ducă înainte. Aici ar trebui să fie resursele mele și aici trebuie să se uh, concentreze uh, eforturile personalului meu. De ce? Pentru că prin aceste activități pot să aduc valoare adăugată pentru cetățeni și pot să uh, aduc contribuția. A doua întrebare. Cum se cheltuie banii europeni? Există aici mai multe dimensiuni. Uh, Uh, controlul, uh, achizițiile, cheltuielile. Haideți să ne referim la fiecare dintre aceste uh, aspecte. Bugetul. Mi se pare că am uitat ce este un buget. Un buget reprezintă doar un instrument financiar pentru a asigura conținutul unui program de lucru. Asta ar trebui să fie un buget. Are un impact asupra conținutului și procesului și asupra sumei de bani necesare. Dacă ne uităm la proces și ne concentrăm pe aprobare, ar trebui să avem un program de lucru și pe baza acestui program de lucru să aloci anumite sume pentru a uh, îndeplini obiectivele. Să privim situația de dinainte și cea de acum. Înainte aveam câțiva oameni care lucrau la un proiect de program de lucru și în paralel Uh, la implicațiile potențiale din punct de vedere financiar. Uh, după care se făcea o propunere. Acum situația este una diferită. diferită. În 15 februarie în fiecare an trebuie să trimit uh, Comisiei Europene un proiect de buget pentru anul următor. Deci, astăzi, 21 noiembrie, deja lucrez pentru bugetul pe 2013. Și nu uitați că lucrez în sectorul financiar în mijlocul unei, unei crize și nu știu ceea ce voi face luna viitoare datorită faptului cum evoluează lucrurile. Mi se pare că acest lucru nu este eficient. De ce? Pentru că bugetul meu este integrat și el în bugetul Direcției Generale Market și până în februarie au nevoie de timp pentru a vedea dacă bugetul se corelează. Și lucrurile se complică și mai mult. Prima mea propunere de buget nu vine de la mine, vine de la uh, evaluarea de impact făcută de Comisia Europeană. Deci, dacă ne gândim la ce se întâmplă uh, și dacă ne gândim la obiectivul unui buget, există o inversare a ciclului normal de dezvoltare a unui buget și, de asemenea, o inversare a eficienței, ceea ce ne duce la următoarea întrebare. Avem nevoie de uh, bani suficienți, dar cât de mult? Ce sumă? Domnul Roșie a reflectat asupra ratei de cheltuieli. În ceea ce privește eficiența, aceasta mi se pare contraproductivă. Să vă dau exemplu cum se întâmplau lucrurile înainte. La sfârșitul anului aveam o rată de execuție și aveam o rezervă cu un maximum de 20% din vi- bugetul viitor. Restul era rambursat. Situația astăzi este următoarea. Dacă rata de cheltuieli nu este suficient de mare, nici măcar nu voi primi o descărcare din partea Parlamentului European. Va, exist, va exist, exista o presiune ca bugetul viitor să fie redus și există stimulente greșite pentru a face lucrurile corect. Vă dau următorul exemplu. Este primul an și nu am o rată de executare foarte mare la titlul 3, de exemplu. De ce? Pentru că aici este nevoie de un program IT ambițios pe care trebuie să-l uh, dezvolt, însă trebuie să-l dezvolt pe baza muncii pe care trebuie să o fac în primul rând și pe baza unei achiziții. Dacă facem lucrurile în această ordine, este imposibil ca acest program să fie elaborat în anul pe, pentru care se mandatează bugetul. Însă trebuie să mă chinui prin aceste reguli pentru a avea o rată suficient de mare de cheltuieli, pentru a, sau să uh, Uh, găsesc o modalitate pentru a prevedea uh, banii pentru alt buget. Am spus că acestea nu sunt stimulente corespunzătoare. Săptămâna viitoare am uh, apărut în fața Comisiei pentru Servicii Financiare la Consiliu. Am vorbit despre criză, despre uh, lucruri, uh, cifre pe care trebuie să le comunic. Însă le-am spus, i-am, i-am întrebat cât mulți dintre ei cunosc faptul că pentru anul 2012 deja au propus o reducere a bugetului pe baza propunerii Consiliului European. Și aici, domnule președinte, pot să fiu doar uh, să-mi exprim doar mulțumiri Parlamentului European care a spus că nu este acceptabil acest lucru. În situația în care ne aflăm, acest lucru nu are sens. Vă mulțumesc. Un alt exemplu, atunci când vorbim despre buget, uh, personalul. Are sens să avem o procedură foarte clară de uh, personal. Să avem un post care se deschide și după aceea să recrutăm angajați pentru acest post. În uh, viața mea anterioară, în, pe piața privată, aplicam aceeași procedură. Însă, atunci când Parlamentul cerea ceva, ceva diferit, încercam să redistribui munca echipei pentru a introduce lucruri în portofoliul persoanelor, pentru, cu toate că nu fusese recrutați pentru acest lucru, în numele uh, eficienței. Așadar, avem nevoie de flexibilitate. Trebuie să vorbim și despre control. Controlele, controlele mm, sunt naturale, se leagă de responsabilitate, aveam principiul 4I și de când am devenit o agenție, am principiul celor patru persoane. Deci, uh, prima cale care necesita doar două persoane, patru ochi, acum uh, pentru această muncă am nevoie de patru persoane. Nu este un lucru eficient începem cu patru persoane și, pentru că eu nu vreau să chestionez regulile, ci vreau să cresc eficiența, trebuie să vin cu o propunere care să aibă sens. Din păcate, realitatea este mai complicată, însă există și un sistem IT, ABAC, și uh, semnăturile apar electronic, dar în același timp semnăturile trebuie să apară și pe hârtie lucru care nu mi se pare foarte eficient. Suntem în cea mai gravă criză din anii 20 încoace și știți care au fost primele trei angajări pe care le-am făcut în Agenția Europeană. Un expert, un contabil un revizor contabil, cineva care cunoaște realitatea în, pe piața financiară. Nu, am recrutat un ofițer bugetar, un ofițer financiar și un ofițer pentru achiziții. Atunci când procedurile vor, vom fi îmbunătățite, poate vom face lucrurile mai bine. Avem Curtea de Conturi Europeană, avem uh, auditul intern al Comisiei Europene, avem OLAF, uh, mediatorul european și nu doar atât, am, avem la nivel intern un, o comisie pentru control de calitate pentru a îmbunătăți eficiența, pentru a îmbunătăți lucrurile care nu funcționează și cele care funcționează. Pentru că vorbim aici despre gestiune bună și sănătoasă nu toți au posibilitatea să vadă cum vedeți dumneavoastră, uh, Comisia Europeană, Parlamentul European, Curtea de Conturi, felul în care noi cheltuim banii. Așadar, pe baza premizelor, noi nu vrem să chestionăm regulilor, regulile. Al doilea rând este, revizui, este că revizuim uh, lucrurile și încercăm să îmbunătățim uh, ecuația cost-eficiență. Pe, pe această bază facem o propunere să continuăm despre achiziții. Este vorba aici despre transparență. Am fost profesor în drept contractual în trecut, deci cred în aceste proceduri, însă există elemente care pot fi îmbunătățite. Mă voi concentra doar pe două elemente. În primul rând, pragurile și, în al doilea rând, stimulentele. Să începem cu stimulentele. Trebuie să discutăm despre criza financiară, să o analizăm. Avem, am nevoie de informații financiare și trebuie să angajez uh, persoane prin două companii. Există condiții stabilite de către companii, de către Comisia Europeană. Merg la Bloomberg și le spun, există acestea sunt condițiile. Bloomberg îmi spune, trebuie să urmați dumneavoastră condițiile mele. Ce trebuie să fac eu acolo? Să spun că sistemul nu este bun și că elimin condițiile comisiei, uh, condițiile comisiei sau pur și simplu nu obțin informațiile? Ceea ce am făcut a fost că am spus, am spus că vreau, am nevoie de aceste informații pentru a mă achita de obligațiile mele, îmi asum riscul, însă, mi se, însă nu mi se pare că este un stimulent corespunzător. Un al doilea exemplu. Sumele care trebuie să fie alocate și realocate. Aceste sume cresc și trebuie să cumpăr mobilier, de exemplu. Urmez toți pașii, crezi că producătorul uh, va livra mobila la timp, însă apare o întârziere de două luni. Ce se întâmplă atunci? Există posibilitatea de reajustare sau uh, colegii vor uh, ședea pe niște cutii timp de două luni? Și asta mi se pare aberant. Uh, în ceea ce privește cheltuielile, vorbesc aici despre cheltuieli necesare, evitabile și inevitabile. Pentru că în sumele, că, pentru că este important să avem o distinție și să ne asigurăm că cheltuielile sunt uh, corespunzătoare. Vă dau un exemplu de cheltuială inevitabilă care poate fi îmbunătățită. Datorită funcționării sistemului pentru a transforma contractele în limba germană în contracte europene din cauza întârzierii de o săptămână pentru o autorizare de la Bruxelles și noi ne-am achitat de atribuțiile cu câteva luni în urmă, ar trebui să plătesc personalului trei luni de asigurări sociale în Germania. Este o cheltuială necesară sau evitabilă. Nu știu. Însă există multe exemple. În, compar ceea ce făceam în vechea instituție și ceea ce facem acum, formarea în instituțiile europene. Ajungem acolo și în noiembrie ni se spune că primiți o persoană și pentru că în noiembrie se po- trebuie, trebuie să fie plătit întregul an. Atunci noi spunem nu, așteptăm până în ianuarie și după aceea plătim pentru întregul an. De asemenea, nu am putut să îmi permit uh, o formare într-un sens. Uh, și uh, nu am putut să am acces la formarea gratuită pentru personal. De asemenea, nu este o critică adresată sistemului, ci a felului în care funcționează lucrurile în momentul în care se transpun în detalii. Ultima întrebare. Cum știm acest lucru? Cetățenii, Parlamentul, Comisia Europeană, toți aceștia merită uh, responsabilitate și transparență. Suntem pentru acest lucru, însă vrem și flexibilitate, pentru că regulile și procedurile costă bani. Este foarte simplu. Uneori putem spune că merită și în alte cazuri se poate spune există modalități mai bune de a ajunge la același rezultat. Deci, după cum am spus, nu există un singur, o singură măsură pentru toate agențiile, uh, nu este o gestionare bună, nu este o eficiență corespunzătoare și nu este bună pentru cetățeni. Chiar dacă mi-am depășit timpul cu un minut și jumătate, revin la ceea ce a spus domnul comisar, trebuie să fim suficient de ambițioși să nu facem pași mari revoluțion- revoluționari. Uh, ambiția poate fi reprezentată și de pași mici și cumpătați. De aceea noi avem responsabilitatea de a veni în fața dumneavoastră și avem cu toții responsabilitatea de a îmbunătăți lucrurile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai avem jumătate de oră pentru întrebări și discuții. Ca de obicei, Raportorul nu vrea să spună nimic de această dată. Mai dorește cineva să intervine, să pună o întrebare celor trei interveniți. Doamna Gresle. Bin ich schon dran? Ja. Ah, vielen Dank. A, deja e rândul meu, spune doamna Gresle. Vă mulțumesc foarte mult. Mereu ascult că e greu, e complicat, regulile sunt înfiorătoare. Permiteți-mi atunci să întreb ce reguli să modificăm, mai ales în uh, regulamentul bugetar? De 10 ori am întrebat această întrebare unor persoane diferite, în momente diferite și m-ar interesa, dat că există această plângere generală față de reguli existente, concret ce ați vrea să modificăm? Avem și statutul funcționarilor, domnul comisar deschide acum acest dosar, ne-ar bucura să aflăm ce am putea noi îmbunătăți. Vă mulțumesc. Președintele, Doamna Macovei are cuvântul. Thank you. Um, I'd like to ask... Mulțumesc. Aș dori să o întreb pe doamna Vos, concret, când a vorbit despre transparență și despre faptul că în anumite agenții aceasta este foarte bună, în ce agenții, vreau să știu, nu există transparență? De asemenea, Vin și cu a doua întrebare. Nu avem exemple de agenții cu bune și rele practici. Discutăm doar în termen general despre evaluări și eu nu cred că putem să lucrăm așa, fiindcă în anumite agenții există probleme, în, în alte agenții problemele sunt total diferite. Ar trebui pur și simplu să numim uh, problemele, să punem degetul pe rană. Un alt comentariu ar fi că poate pe viitor am putea invita mai multe persoane independente pentru a evalua situația, fiindcă doar doamna Vos uh, e în această măsură astăzi. E un profesor care vine din afara sistemului. Poate că ar fi mai bine să vină și alții din afara sistemului la următoarea audiere. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Odi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu neapărat de când am fost ales, dar de ceva timp uh, sunt sceptic în ceea ce privește înmulțirea agențiilor și nu cred că sunt singur. Singurul, iar uh, audierea de astăzi îmi confirmă această reținere. Aceste agenții costă mult, 30% cheltuieli de administrație și nu vedem pe măsură ce trece timpul dacă avem într-adevăr o plusvaloare în Ni s-au spus că sunt mici comisii europene, comisii europene în miniatură, dar uh, nu, nu le controlăm bine. Parlamentul European nu se regăsește în consiliile de administrație. Nu spun că ar trebui ca Parlamentul European să fie membru al Consiliului de Administrație, dar poate să fim invitați ca observatori uh, să vedem ce se întâmplă, fiindcă ni se pare că aceste agenții funcționează ca niște microstructuri interguvernamentale, statele membre sunt cei care își reprezentanții acolo. După mine, cred că uh, comunicarea cu Parlamentul European ar trebui să fie îmbunătățită pentru a ști dacă într-adevăr avem o, primim o valoare adăugată de pe urma înmulțirii acestor structuri, iar momentul în care citim uh, uh, denumirile acestor 20 uh, și ceva de agenții, a Agenției Executivă pentru Competitivitate și Inovare, pentru Cercetare, pentru Consiliul European de Cercetare e clar că există și un folos, dar când, citești, când citește cetățeanul uh, toate astea, ce înțelege? Agenția Europeană pentru Sănătate la locul de muncă, Centrul European pentru Prevenirea și Controlarea Bolilor, Agenția Europeană a Medicamentelor, Agenția Europeană a Siguranței Alimentelor, Agenția Executivă pentru Sănătate. Iată câte, câte structuri. Apoi uh, Agenția Executivă pentru Educație. Uh, apoi Fundația Europeană pentru Formare și acum nu mai o agenție, ci un centru european pentru dezvoltarea formării profesionale. Agen Agenția privind drepturile fundamentale ale Uniunii Europene, iată aici valorile noastre, dar și Institutul pentru Egalitatea între Sexe. Dar egalitatea între sexe nu face parte din, din, dintre drepturile fundamentale ale Uniunii Europene. Bun. Eu am fost uh, raportor în ceea ce privește evaluarea celor de-a șapte șaptelea program cadru, iar uh, experții care au evoluat acest program au cerut Comisiei Europene să pune capăt cu aceste să pune capăt acestor structuri, fiindcă uh, acest aparat de zbor uh, a pierdut controlul, uh, iar americanii ne întreabă cine conduce acolo în Uniunea Europeană, iar noi nu mai știm uh, cine ce face. Uh, poate că eu vin dintr-un stat membru unde suntem foarte centralizați, uh, în Franța există totdeauna un șef mare, dar uh, trebuie să fim coerenți și încă o dată vă spun că eu nu mă opun neapărat, dar trebuie să dăm dovadă de eficiență și trebuie ca cetățenii europeni să știe pe ce se cheltuiesc banii și să știe că acțiunile europene sunt eficiente și nu neapărat acțiunile interguvernamentale. Vă mulțumesc! Ingeborg Kressel, you will get the floor, but... Uh, da, Ingeborg Cresle va avea și ea cuvântul, dar mai întâi domnul Jens Geier. În ceea ce privește costurile, dacă am urmărit uh, negocierile, am înțeles că 30% uh, costuri administrative reprezintă marja maximă. Am auzit că există și 12%. Nu ar fi neapărat ideal, dar ar fi oricum un pas înainte o viziune mai optimistă asupra cifrelor. Sunt perfect de acord că trebuie să filtrăm puțin agențiile. Dar ar trebui să ne asumăm și răspunderea pentru această activitate în această comisie parlamentară. Citesc uh, rapoartele Um, citesc rapoartele Consiliului și mi se pare că e foarte dificil ce se întâmplă, mai ales când vedem cum uh, se alocă sediile. Mi se pare că răspunderea pentru dirijarea ineficientă nu e de găsit nici aici, nici la comisie. Pe mine m-a deranjat un lucru. Uh, M-a deranjat lipsa răspunderii la nivelul statelor membre în momentul în care am citit răspunsul Comisiei la întrebarea care sunt uh, consecințele nedescărcării de gestiune pentru CEPOL. Din câte am înțeles eu, Comisia a spus de unde să știm noi. Tratatele nu prevăd nimic despre asta. Și apoi mă gândesc la altceva. De mai multe ori am negociat la, uh, în această comisie de multe ori am criticat lucrurile, am spus lucrurilor pe nume, văd că acum se schimbă. Constat totuși că CEPOL nu este agenția cu cea mai mare uh, dimensiune a Consiliului Director. Acest lucru se întâmplă la o altă agenție Um, văd că se dorește, spre exemplu, din Germania ca la ce pol să se discute numai anumite lucruri în termen financiar. Deci trebuie să vedem cine anume își asumă răspunderea în Consiliul Director pol. pentru că nu e foarte clar ce interese sunt reprezentate acolo. E foarte dificil de clarificat cine își asumă răspunderea și pe cine tragem noi la răspundere. Așa că, doamnă Fos, vă întreb pe dumneavoastră, în calitate de expert din afară, uh, cum uh, ați privit dumneavoastră aceste lucruri? Ce abordare politică ar trebui să avem astfel încât să putem începe o dezbatere propice? Să vedem cum anume exercităm funcția de control, de supervizare, prin perspectiva asumării răspunderii. Are cuvântul doamna Ingeborg Gresle. Cu referire la cele spuse de colegul Odi, o întreb pe doamna Vos dacă inițiativa, inițiativele Joint Technology au fost uh, implementate. Avem cinci organisme noi cărora le acordăm descărcare bugetară și am o mare nedumerire. Mă îngrijorează faptul că, după cum a spus și domnul Odi, aceste proiecte se prelungesc la nesfârșit. Eu deja am pierdut uh, vederea de ansamblu și nu cred că sunt uh, singura care e puțin derutată aici. Președintele, și Ann Jensen dorește să intervină. Ai cuvântul. Aș dori să adresez și eu o întrebare. Am fost încântată să-i ascult pe cei trei invitați. Cred că intervențiile lor au fost foarte bune. Mă adresez acum ultimului vorbitor, care a avut uh, experiențe foarte interesante. Uh, și sunt experiențe pe care le auzisem și înainte într-o altă agenție unde a trebuit uh, să existe o licitație pentru 13 telefoane mobile. Vă dați seama că companiile nu s-au înghesuit uh, să participe la o asemenea licitație, așa că până la urmă angajații au folosit propriile telefoane mobile la începutul vieții agenției. Deci apar mereu probleme cu regulile și interpretarea acestora. În termeni concreți, vreau să vă întreb uh, ceva cu privire la statutul funcționarilor. Cum este acesta implementat, cum uh, funcționează uh, și pentru Agenția de Substanțe Chimice, pentru că dumneavoastră trebuie să angajați specialiști. Dumneavoastră trebuie să-i angajați pe cei mai buni ingineri chimiști, pe cei mai buni cercetători din Europa, pe acei oameni care dețin cunoștințe și despre sectorul financiar. Uh, Funcționează această recrutare? Îi găsiți pe oamenii de care aveți nevoie? Președintele. Mă uit în sală și văd că nu mai dorește să intervină nimeni altcineva, așa că intervin pe cei trei uh, vorbitori să răspundă întrebărilor adresate, după care va avea mm, cuvântul și domnul comisar pentru a răspunde întrebărilor eurodeputaților. Doamna profesor Vos, vă mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebările adresate. În ceea ce privește transparența, nu am spus că transparența e grozavă la ora actuală. De fapt, am încercat să spun că există câteva agenții care au pagini de internet impresionante și utile pentru cetățeni. N-aș putea să spun acum care sunt agențiile care nu dau dovadă de transparență. Eu cred că nu ar fi corect să procedez astfel. Oare vă satisface acest răspuns? Văd că nu. În ceea ce privește învățămintele pe care le putem trage și ce am putea face pentru agenții, am putea să ne axăm pe răspunderea politică în fața Parlamentului European, spre exemplu, și pe implicarea Parlamentului European, dar să căutăm și alte forme de asumare a răspunderii. Cred că acesta a vrut să fie mesajul meu principal, să semnalăm că există și alte metode de asumare a răspunderii la nivel orizontal. Agențiile ar deveni astfel din ce în ce mai în măsură să fie trase la răspundere, mai ales în fața publicului general. Codurile de conduită reprezintă aici un instrument extrem de util. Iar în ceea ce privește sistemul de tragere la răspundere și faptul că nu avem răspundere ministerială pentru agenții la nivel comunitar, eu cred că opiniile sunt împărțite aici. Cel mai bun model care se potrivește Uniunii Europene este acela al modelului multiprincipial. Ce presupune asta? Că avem mai multe instituții care sunt uh, răspunzătoare pentru agenții. Pentru că avem un caracter multidisciplinar al Uniunii Europene la urma urmei. Dacă ținem cont de această tradiție, atunci ar trebui să clarificăm care sunt răspunderile care au fost alocate anumitor instituții europene. Sper că am reușit să răspund întrebărilor adresate. Mulțumesc. Domnul Dansert are cuvântul. Revin la întrebarea legată de transparență și de conflictele de interese. Agenția mea este una din cele patru care a fost examinată de Curtea de Conturi. Să nu uităm, suntem o agenție tânără, cu o vechime de patru ani și jumătate. Prima politică adoptată a fost una legată de politica conflictelor de interese. Avem reguli implementate, E clar că există loc de îmbunătățire, am identificat acest aspect, am îmbunătățit regulile în ceea ce privește declarațiile de interese făcute de angajați și creăm acum un comitet de etică care să analizeze aspectele problematice, elaborăm coduri de conduită, elaborăm de asemenea coduri pentru președinții diferitelor comisii din agenție, astfel încât să trateze direct conflictele de interese într-o manieră profesională, profesionistă, mă scuzați. Depunem așadar eforturi considerabile pentru a evita anumite probleme, fiindcă până acum nu ne-am confruntat cu situații problematice. Oricum, aceste lucruri consumă timp. în ceea ce privește numirea agențiilor care greșesc. Parlamentul European nu ar trebui să uh, joace rolul mass media care, ei, care sunt interesate doar de um, poveștile scandaloase. Nu ar trebui să ne axăm strict pe agenția unde au existat probleme și cineva a trebuit să recurgă la nerespectarea propriilor reguli. Uh, e bine să primim feedback din partea noastră și să ne spuneți că identificați problemele, dar totodată să oferiți un feedback mix, să subliniați ceea ce, ceea ce facem bine. Pentru că până la urmă asta încercăm să facem, să facem bine lucrurile și sarcinile alocate. În ceea ce privește simplificarea regulilor, am propus să venim cu o serie de propuneri de simplificare pentru micile organizații. Avem mii de reguli pe care le putem analiza uh, și pe marginea cărora putem să găsim uh, portițe de simplificare. Au fost oferite mai multe exemple astăzi și cred că ar dura mult prea mult să enumerăm toate portițele ce se ivesc. E bine ca cele trei instituții să se pună la masa negocierilor cu agențiile și să vină cu o propunere de simplificare fezabilă. O propunere care să economisească foarte multe cheltuieli. Cred că ar fi cea mai bună abordare. În ceea ce privește politica de recrutare, am recrutat 500 de oameni în Finlanda, la 2000 de kilometri de Bruxelles și 4000 de kilometri de sudul Europei. Am atras mulți experți în uh, zona noastră și lucrurile au mers bine. Dar procedurile sunt anevoioase, durează foarte mult, uh, procedura de recrutare e uh, foarte dificilă și aș vrea să menționez aici un aspect problematic – Există cerințele uh, pentru a uh, cunoaște a treia limbă la promovare. Experții noștri lucrează în engleză. E un uh, subiect foarte delicat acesta. E delicat să cerem acestora să aibă și o a treia limbă înainte să fie promovați. Stipulând uh, aceste condiții, nu facem decât să-i descurajăm pe experții noștri, pentru că aceștia muncesc din greu și ei nu văd de ce ar fi necesar să învețe și o a treia limbă. E diferit pentru cei care activează uh, în uh, domeniul generalist, uh, juriștii, avocații și așa mai departe. Dar dacă cerem din partea experților noștri de top să știe și o a treia limbă, să cunoască o a treia limbă înainte de provocare, nu facem altceva decât să îi pierdem. Acesta este prețul plătit din cauza faptului că vârâm pe gât o regulă de uniformizare tuturor. Mulțumesc. Are cuvântul și ultimul vorbitor acum. Mă refer la ultima întrebare adresată de doamna Jensen, dar nu înainte de a face o scurtă incursiune în uh, acest subiect. Am auzit această întrebare deja și sper că în patru ani să putem să abordăm din nou acest subiect. Fac o comparație cu căsnicia mea văd că identificam o problemă cu soția mea în momentul în care nu mai suntem în măsură să abordăm problemele noastre comune și să discutăm despre acestea. Sigur că e loc de îmbunătățire, dar oare nu ar fi mai simplu să vin și să citesc un discurs de 5 minute pe un subiect pe care nu-l cunosc, dat fiind faptul că sunt acolo de 10-11 luni doar? Deci, uh, haideți să nu pierdem din vedere această analogie cu căznicia. Concret, în ceea ce privește politica de recrutare, vreau să abordez acest subiect din trei perspective. În primul rând, din perspectiva recrutării pure. Sectorul financiar îmi cere un specialist, spre exemplu. În uh, domeniul meu, uh, vedem că acest lucru costă foarte mult. În uh, Regatul Unit, să zicem, fac o comparație cu uh, filmul, un actor scump cere foarte mulți bani pentru un film. Deci cam așa e și în uh, domeniul meu. Avem un uh, plan, o organigramă care spune foarte clar care sunt posturile. Uh, posturile sunt aprobate de comisie. Și să zicem că la început avem un număr suficient de experți principali. Și mai avem apoi uh, experți pe diferite domenii. Și apar două întrebări. În primul rând, uh, o întrebare intuitivă. Pe cine credeți că mi-e mai greu să recrutez? A de 5, A de 7 sau A de 11, A de 12? Mi-e mai greu să uh, găsesc experți seniori, fiindcă există un dezechilibru aici. Nu mi-e greu să găsesc juniori, dar eu am nevoie de amândoi, fiindcă vreau un echilibru în organigramă. Asta e prima problemă. Iar a doua problemă, după ce am organigrama pe trei ani, după ce aceasta expiră, am o regulă în statutul funcționarilor care nu îmi permite să recrutez mai mult de 20% din totalul uh, staffului, să nu recrutez mai mulți experți. Face sens acest lucru la comisie, unde ai oameni care lucrează în anii 60-70, au o carieră, au ajuns destul de sus, deci uh, există un număr satisfăcător de oameni, de experți, dar în agenția mea, creată în anul 2011, în anul 2014, nu voi putea uh, recruta oamenii de care am nevoie. Nu voi putea recruta uh, decât 80 de juniori și 20 de, uh, de seniori. Nu e bine. Răspunsul e clar că nu e satisfăcător ce se întâmplă. Eu nu sunt aici pentru a pune un semn de întrebare la aceste reguli, ci pentru a încerca să găsesc o soluție. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune președintele. Înainte de a da cuvântul domnului comisar, întreb uh, Consiliul dacă dorește să reacționeze la cele spuse. Curtea de conturi, probabil? Da, curtea dorește să intervină. Aveți cuvântul. Vreau să vă spun că opiniile exprimate astăzi aici coincid cu opiniile la care am ajuns după ce am vizitat uh, mai multe agenții în decursul ultimului an. Ceea ce au spus domnul Dan, Dan Socimontalvo sunt lucruri uh, foarte clare și cred că împreună cu curtea avem o listă de posibilități de a face economii, de a simplifica regulile și de a eficientiza activitatea agențiilor. Mulțumesc, cred că Metoda noastră de sampling e la fel de bună ca și metoda curții și așteptăm cu nerăbdare sugestiile dumneavoastră de îmbunătățire. Domnule Șefcovici, aveți cuvântul. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul la această ședință și vreau să repet ceea ce a spus domnul Laușii Auzim destul de des ceea ce au spus cei doi directori ai agențiilor prezenți aici. Fiecare agenție consideră că este specială, că are probleme și aspecte specifice și are nevoie de o abordare, uh, o anume abordare. Și într-o oarecare măsură sunt de acord, dar în același timp cred că trebuie să respectăm regulile care ne sunt impuse nouă tuturor. De ce? Fiindcă este vorba de banul public. Iar aici e nevoie de achiziții publice, de control public, de audit și, bineînțeles, că lucrurile nu sunt la fel de flexibile ca în sectorul privat, dar noi nu suntem sectorul privat, adesea suntem în concurență cu acesta. Trebuie însă să vedem cum putem uh, respecta regulile de monitorizare, uh, de gestionare uh, financiară solidă, cum putem îmbunătăți eficiența și cum putem ajunge la mai bună prestație a agențiilor. În egală măsură, cred că ă, nu trebuie să înțelegeți că nu apreciem activitatea și munca agențiilor deloc. Lucrurile nu stau așa. Avem nevoie de aceste agenții, avem nevoie de experiența lor, de avizele lor independente și avem nevoie de activitatea pe care o desfășoară. Și avem nevoie de o activitate sporită, cu o eficiență mai mare. Cu toții discutăm aici acest lucru, cum putem face în așa fel încât agențiile să aibă condiții mai bune de lucru, cum putem îmbunătăți condițiile de funcționare a agențiilor pentru a putea să ne așteptăm la rezultate mai bune și la rezultate um, de eficiență sporită. Iată deci că se pune foarte mult accent asupra pregătirii analitice pentru ceea ce va fi, după părerea mea, acest uh, document comun al celor trei instituții. Care este starea de fapt, care sunt problemele cu care ne confruntăm și care sunt recomandările pentru viitor în momentul în care înființăm uh, agențiile și cum putem îmbunătăți cooperarea generală cu agențiile la ora actuală. În primul rând, în ceea ce privește formare, recrutare și achiziții publice. Aici este foarte important să spunem uh, următorul lucru. Și la ora actuală avem posibilitatea de a ne folosi mai bine acordurile cu privire la uh, acord la servicii cu Comisia. În momentul în care se negociază un acord uh, cadru în ceea ce privește achizițiile publice, ne gândim la agenții care au acces la acordurile cadru cu privire la achizițiile publice. Din cauza unor probleme care au fost evidențiate de directorii noștri în momentul în care vine vorba de planificarea anuală, dar aici avem și planificare multianuală la agenții, trebuie să avem o imagine de ansamblu în ceea ce privește drumul pe care se îndreaptă această agenție. Deci ar trebui să putem să avem planificare multianuală la nivel european. Nivel... Dacă avem planificare multianuală la nivel european, putem să avem și la nivelul agențiilor, iar uh, aici trebuie să există o mai bună planificare pentru viitor. În ceea ce privește angajații, personalul uh, agențiilor, vom mai discuta acest uh, subiect uh, și cu Parlamentul European și Consiliul începând din luna decembrie. Și pe toată prima jumătate a anului viitor și poate chiar tot anul viitor care este nivelul salarial pentru a avea cei mai buni candidați și cum, cu ce îi vom plăti. Cu toții ne dorim să, să atragem cei mai buni specialiști, uh, dar, uh, dar dacă angajăm uh, pe gradul A de 11, A de 13, să ne gândim cu ce bani îi plătim. Deci trebuie să cumpănim mai mult la aspectele financiare legate de personal și să vedem cum uh, putem uh, forma uh, experții mai mult la agenții, așa cum facem la comisie, fiindcă comisia, dacă comisia și comisia recrutează tot timpul pe gradul la de 5 și creează flexibilitate pentru agenții mai mult decât oricare altă instituție. Deci și aici se dă dovadă de flexibilitate în ceea ce privește acest lucru. Apoi, ce mai putem face pentru a îmbunătăți condițiile generale de cooperare cu agențiile? Aici avem uh, propuneri de simplificări ulterioare sau am um, vorbit foarte mult de regulile Comisiei, regulamentul de funcționare uh, care se adresează instituțiilor mari, dar aceste reguli ar trebui aplicate prin analogie. Deci aici se deschid foarte multe portițe, se creează foarte multe posibilități de aprobare a acestora. Vă, pro- vă dau o, un, o idee, de pildă, în ceea ce privește uh, comitete disciplinare sau altele de același fel. Ar putea să fie organizate la nivel mai multor agenții, să fie comune. Deci cred că dacă se eficientizează astfel de lucruri, vom vedea că în multe locuri se mai pot fuziona activități pentru o mai bună funcționare a agențiilor pe viitor. Și așa cum veți vedea și în propunerea noastră privind regulamentul de funcționare, se propune crearea unei noi categorii de agenți temporari pentru agenții, care, odată ce vor avea un contract pe perioadă nedeterminată, vor avea perspective de promovare mai bune, vor putea fi transferați de la o agenție la alta, ceea ce va spori stabilitatea personalului care lucrează pentru agenții, va reprezenta un criteriu de atractivitate în ceea ce privește slujbele oferite de agenții și cred că, în egală măsură, această măsură va fi primită cu brațele deschise și de uh, angajații agențiilor, fiindcă reprezenta una dintre aspectele negative ridicate de aceștia de fiecare dată. Deci, dacă ne folosim, dacă folosim criteriile din ultimii doi ani pentru a analiza, pentru a evalua această situație și pentru a face o propunere, cred că pe viitor e nevoie de o voință politică puternică în vederea cooperării între instituții și agenții și nevoie de o abordare deschisă în ceea ce privește modul în care ne vom uh, folosi de ideile vehiculate de grupul interinstituțional în practică. Mulțumesc, domnule președinte, mulțum, domnule președinte, mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului raportor, dacă dorește, pentru a face unele observații finale. Mulțumesc. Doream să intervin mai devreme, de fapt, înaintea răspunsului domnului comisar. Aș dori să fac acum uh, câteva observații scurte, fără să repet uh, ceea ce s-a spus deja. Sunt de părere că am avut o, o discuție foarte folositoare în această după-amiază A fost foarte interesant faptul că, că instituțiile și-au manifestat părerea cu privire la agenții. Părerea în rândul tuturor este că avem nevoie de mai bună eficiență, mai multă eficiență, transparență și uh, tragere la răspundere a agențiilor. Sunt de acord cu domnul comisar asupra faptului că, într-adevăr, E vorba de organisme diferite care își desfășoară activitatea în locuri diferite, cu structuri diferite, dar la un moment dat, în ciuda diverselor structuri și formule, trebuie să existe o, an, o anumită armonizare a criteriilor care trebuie aplicate, astfel încât să putem uh, avea o situație uh, mai puțin pestriță. Deci, E loc de armonizare aici. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în această discuție, comisiei, curții de conturi, colegii mele, doamna Jensen și uh, reprezentanților agențiilor, precum și colegilor noștri pentru observațiile și părerile foarte interesante exprimate aici și, uh, încă o dată, mulțumesc foarte mult uh, oaspeților noștri. Mulțumesc foarte mult, domnul, domnul președinte. Am ajuns uh, la finele unei după amieze foarte interesante din punctul meu de vedere. Mi-amintesc când eram raportor pentru buget în 2004, în anul extinderii, și bugetul, uh, costurile administrative ale comisiei au fost majorate cu uh, 0,8% și bugetul agențiilor a crescut cu peste 4%, fiindcă fiecare agenție avea nevoie de interpret, servicii de interpretare și așa mai departe. Deci trebuie să vedem dacă există un raport bun cost-beneficiu. Iar uh, în ceea ce privește costurile la, în 2004, în, în acordul interinstituțional, s-a spus foarte clar că Agențiile sunt uh, temporare, pe perioada de 6-7 ani, pe perioada programului și cred că majoritatea acelor agenții executive uh, mai există șase, deci trebuie să vedem cum stau lucrurile acolo. Mulțumesc tuturor celor care au participat la ședința noastră de astăzi. Au avut contribuții foarte utile și uh, poate ne mai revedem. Vă mulțumesc. I have to... Îmi cer scuze, spune domnul președinte, trebuie să vă anunț că următoarea noastră ședință va avea loc miercuri, 23 noiembrie, și vom avea acolo o audiere privind uh, membrii actuale ai Curții de Conturi și noi membrii ai Curții de Conturi. Vă mulțumesc!